Uh, good morning, everybody. I think um, we should make a start. Um... tuturor. Cred că ar să Left-hand microphone to appear on the web stream. So I hope those of you that cei care ați intrat pe internet la ora 9 pentru a urmări întâlnirea cu doamna Crăs, uh, sunteți cu toții bineveniți. Bun venit la ședința noastră. Avem un nou newsletter pentru dumneavoastră care tocmai a fost uh, tipărit ieri. E un newsletter de culori. O să dăm și doamnei comisar uh, un astfel, un astfel de newsletter. Puteți să vă înscrieți pe internet pentru a-l primi. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Cross la ședința noastră. Mă întâlnesc cu ea în mod regulat și ne axăm pe chestiuni care țin de uh, piața unică digitală. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care uh, iau parte la uh, toate aceste lucrări. Uh, doamna Karovic, care se ocupă de semnătură electronică, Sabin Verheyen, care este foarte activă în legătură cu aceste subiecte în comisia noastră și care se ocupă de un aviz în legătură cu cloud computing. Deci uh, sunt foarte mulți uh, entuziaști aici, uh, în sală, împreună cu alți membri care vor dori să adreseze întrebări. Știu că întâlnirea noastră uh, face parte din dialogul structurat legat de programul anual de anul viitor, însă pe noi ne interesează chestiune de politică mai uh, vaste, pentru că știți că este foarte multe inițiative pe uh, marginea pieței unice de care sunteți cu toții interesați. Probabil nu ne așteptăm ca dumneavoastră, domnule comisar, să fiți prea constrânsă în discursul dumneavoastră de acest program de muncă pe 2014, însă am dorit să vedem uh, ce facem cu proiecte precum uh, securitatea informațională, un dosar de care se ocupă domnul Schwab. Dar știu că te-ai mai gândit și la altceva. Prin urmare, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc pentru această invitație, domnule președinte, dragă Malcolm. Voi face ceva neobișnuit uh, uh, astăzi. Uh, domnul președinte nu este total surprins pentru că mă cunoaște destul de bine, dar în loc să țin un discurs pe care l-am pregătit, evident, o listă cu progresele digitale și preocupările pe care le-am dezvoltate la ultimul nostru schimb, ci în schimb am trimis o scrisoare uh, lui Malcolm cu acest uh, subiect care vă va fi distribuit astăzi. Dar săptămâna uh, trecută, în avionul care mă ducea în Egipt, nu pentru vacanță, ci pentru o întâlnire extrem de fascinantă cu activiștii pentru drepturile omului și drepturile femeii și cu blogării și media socială. O, Doamne, dacă noi ne plângem atunci vă sfătuiesc uh, să petreceți măcar o zi acolo, pentru că oamenii aceștia în uh, situații foarte dure nu vor pur și simplu să, rezulte, iar, uh, să renunțe, iar asta m-a impresionat. Dar atunci când am citit discursul pe care îl pregăteam, mi-am dat seama de ceva, că avem nevoie de o discuție politică pentru Uh, această uh, întâlnire și eu fac parte uh, dintr-un organism până la urmă politic. Dacă e să vorbim despre această discuție politică, ea trebuie să vizeze o încercarea noastră de a obține o piață unică în domeniul telecomunicațiilor. Aș dori doar să vă ofer o privire de ansamblu, pe care însă o regăsiți și în scrisoare ce va fi transmisă. Aș dori să mă adresez tuturor membrilor Parlamentului și știu că dumneavoastră uniți calitatea Parlamentului. Uh, dar oricum eu mă adresez tuturor eurodeputaților și oricum voi încerca să răspund la toate întrebările pe care le-ați avea în legătură cu agenda digitală și cu securitatea cibernetică, pentru că aceasta este o chestiune foarte serioasă. Însă uh, sugestia mea pentru dumneavoastră e să facem astăzi uh, ceva mai mult înțelegeți probabil care este miza în această dezbatere. Prin urmare, aș dori să vă întreb, vreți să vă alăturați mie pentru a face uh, ceva special din acest moment până la alegerile uh, europene? Acesta este cadrul pe care l-am gândit pentru ceea ce mi-am propus. Aș dori să vă rog să încercăm să demonstrăm cetățenilor că Uniunea Europeană este relevantă pentru viața lor. Adesea vorbim despre uh, urmările discu- discuțiilor noastre și despre uh, fapte concrete, ori eu la asta mă refer. Trebuie să facem ca regulile digitale să uh, ajungă din urmă așteptările legitime uh, ale cetățenilor. Din experiența mea, cetățenii, oriunde s-ar afla în Europa, ei spun, da, am înțeles uh, că doriți o Europa unită, am înțeles că vreți piață unică, însă să știți că și noi avem așteptări uh, legitime. Prin urmare, faceți ceva concret. Iar eu aș vrea ca dumneavoastră fiindcă eu uh, am fost uh, politician și la nivel național, deci mă pricep cât de cât la acest domeniu, aș vrea ca dumneavoastră să puteți să vă întoarceți la votanții dumneavoastră și să le spuneți că noi putem Uh, să reducem costurile uh, telefoniei mobile în roaming. Practic puteți uh, să spuneți astfel cetățenilor că le-ați oferit și acces la un internet liber, că ați asigurat neutralitatea internetului. Trebuie să spuneți că ați putut lua măsuri în legătură cu amenințările cibernetice. Mă știți deja pentru că lucrăm de mulți ani uh, împreună, uneori am uh, lucrat pe domenii diferite, dar uh, știți că nu e greu să mă citiți, sunt o persoană directă și probabil știți că sunt o persoană cu opinii ferme. La vârsta mea nu prea mai vrei să schimbi acest fapt. Știu, de asemenea, că nu am avut întotdeauna aceleași uh, opinii. Ar fi fost chiar ciudat să fim întotdeauna de uh, acord uh, orice am discutat. Însă, aș vrea să știți că am fost impresionată profund, din toată inima, de angajamentul luat de acest Parlament și al acestei comisii pentru uh, chestiuni uh, care țin de domeniul digital și al telecomunicațiilor. Ați luptat mereu pentru schimbare? Și evident, acest fapt trebuie uh, recunoscut ca atare. Ați continuat să luptați pentru schimbare chiar atunci când mulți alți lideri nu au ascultat, n-au înțeles sau au neglijat anumite aspecte, iar asta m-a impresionat și m-a influențat într-o manieră pozitivă. Adică pur și simplu mi-ați alimentat energia pentru luptă. Aș vrea să vă împărtășesc uh, pasiunea și împreună să facem legi care să ne uh, ducă la o piață unică adevărată, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Eu una explic oricui vrea să audă că avem o bijuterie a coroanei în Europa și anume piața unică. Mai avem multe de făcut în ceea ce o privește, dar acesta este un fapt. Avem piața unică. E părerea mea, Malcolm, că putem să oferim un astfel de pachet, un pachet uh, de plin, final, în jurul Paștelui uh, de anul viitor, în 2014. Imaginați-vă că am putea face asta. Însă asta presupune o cooperare strânsă și o dorință fermă. Cu siguranță acest pachet uh, va fi bun pentru Europa, va fi bun pentru economie, va stimula creșterea, va uh, reduce anumite bariere. Dar când mă gândesc la acest pachet pe care mi l-am imaginat, mă gândesc mai degrabă la oameni, nu la cifre, pentru că acesta este unul dintre subiectele în legătură cu care suntem atacați uh, adesea, că noi la Bruxelles nu ne gândim la oameni. În acest caz, vă asigur că eu mă gândesc la oameni mai degrabă decât la cifre. Haideți să ne gândim puțin la uh, tânăra generație. Am un comitet consultativ format din tineri care sunt foarte inteligenți, evident sunt uh, tineri, și pur și simplu nu cred doar în povești. Spunem că avem nevoie de noi angajamente, de uh, noi uh, uh obiective. Și această generație este una uh, care îi pasă foarte mult să fie conectată. Aceasta este de altfel generația care însă votează cel mai puțin. Deci este o categorie interesantă pentru noi toți, nu pentru că uh, voi puteți obține prin tineri uh, o poziție mai sigură în circumscripția dumneavoastră, ceea ce nu este rău până la urmă, ci asta înseamnă implicarea tuturor cetățenilor uh, Europei. Se tot vorbește despre generația tânără. Ei au nevoie de o uh, economie digitală puternică pentru a scăpa din această cam- americană a șomajului. Malcolm, am uh, tot discutat despre aceste lucruri, chiar și recent, spunând că cea mai mare amenințare în acest moment este uh, cifra îngrijorătoare a șomajului uh, în rândul tinerilor în multe state membre. Niciun, alt, niciun stat membru nu scapă de această rată a șomajului în rândul tinerilor care este în continuă creștere. E un scenariu îngrozitor cu care ne-am putea confrunta. Trebuie să facem ceva pentru că altfel uh, vom ajunge să vorbim despre o generație pierdută uh, cu foarte multe consecințe nefaste. Pentru a scăpa de această capcană a șomajului, trebuie să avem o economie digitală puternică. Haideți să ne gândim și la uh, populația care îmbătrânește, la vârstnici. Poate uh, ar trebui să le oferim mai multe explicații acestor oameni. În ceea ce privește această categorie socială, uh, e bine, aici vorbim despre oameni care au nevoie de noi servicii digitale pentru a rămâne sănătoși și activi, fără să-și piardă demnitatea și independența. Iar eu întotdeauna îmi arăt această brățară care uh, mă asigură că fac suficient uh, exercițiu fizic într-o zi. Îmi arată cât exercițiu am făcut uh, astăzi, destul de mult, dar mai am până la sfârșitul zilei de atins niște obiective. Până la urmă, dacă nu îmi îndeplinesc uh, programul, trebuie să o iau de la capăt. Nu mă întrebați ce presiune pune asta uh, asupra mea oricum. Dar dacă vorbim despre uh, populația care îmbătrânește, e bine, uh, din perspectivă digitală avem o viză foarte mare. Putem să redăm acestor oameni demnitatea uh, și posibilitatea să trăiască mai mult, fiind independenți și trăind cu sentimentul confortabil că cineva are grijă de ei dacă este cazul. Iar dacă facem toate astea așa cum trebuie, uh, conexiunile digitale pot să ne aducă uh, conexiuni politice. Vârstnicii sunt cei interesați uh, de aceste aspecte, pentru că pe ei interesează o lume pline de demnitate și independență în care pot să uh, trăiască. Așadar, dividendele digitale pot să adungă, aju, aducă dividende sociale. Prin urmare, mă gândesc că marcăm la un pachet pentru piața unică uh, care uh, ne oferă tuturor ceea ce ne dorim. Însă trebuie să fim totuși uh, realiști. Acest pachet ar trebui să aducă un echilibru dacă e să poată fi obiectul unui acord repede. Trebuie să ne implicăm cu toții e adevărat, în dezbateri, însă dacă uh, pierdem uh, timpul, uh, tot ceea ce gândim nu va fi pus în aplicare. Prin urmare, vă sugerez să petrecem împreună următoarele 12 luni, încercând să construim o punte către cetățenii noștri și către votanții dumneavoastră. Că e nevoie de această reformă pentru turism, pentru comerț sau pentru tranzacții, oamenii au nevoie de ea. Toată lumea, uh, evident, uh, e mulțumită de reducerea prețurilor uh, la telefonie în roaming. Este un aspect asupra căruia și eurocriticii se pun de acord. Este unul dintre cele mai bune rezultate pe care le-a obținut Comisia lui Barroso. Există o lungă listă cu astfel de realizări, însă poate această realizare a fost cea mai importantă. Nimic însă nu s-ar fi putut întâmpla fără Uniunea Europeană. Nu am fi putut face acest pas fără Uniunea Europeană. Iar acest uh, fapt reprezintă în aceeași măsură și o provocare. Dați-mi, vă rog, posibilitatea să mă explic. Pe de o parte, portofoliul meu reprezintă uh, sursa acestei uh, politici europene incredibil de uh, populare. Și pot uh, să vă ofer și dumneavoastră credit pentru asta, pentru că până la urmă nu eu și nu comisia sunt singura de responsabilă, căci adesea dumneavoastră ne împingeți, ne bateți la ușă. Pe de altă parte, însă încercăm să aducem în topul agendei politice alte aspecte care țin de telecomunicații și agenda digitală. Însă asta presupune o responsabilitate pentru dumneavoastră și pentru mine. Un pachet puternic pentru piața unică reprezintă uh, calea prin care putem schimba lucrurile. Așa putem spune lumii că uh, Europa uh, devine digitală. Așa putem arăta votanților că Uniunea Europeană într-adevăr îi ascultă telecomunicațiile ating absolut orice domeniu, iar utilizatorii uh, au din ce în ce mai multe așteptări uh, serioase în legătură cu acest domeniu. Ieri am avut o întâlnire absolut fascinantă cu um, câțiva miniștri responsabili pentru știință și uh, tehnologie. De asemenea, am întâlnit cu reprezentanța ai mediului de afaceri și am discutat despre electronice și acest sector. A fost absolut uh, remarcabil ce s-a reușit într-un uh, an, acționând împreună. Toți greii industriei uh, se opuneau unul altuia, câtă vreme acum acționează împreună. Și aseară pot să vă spun că am ajuns la un acord am vorbit despre um, creșterea cotei noastre de piață la nivel mondial uh, în domeniul electronicilor până la 20% în 2020. M-am folosit de acest uh, exemplu pentru a demonstra cât de vast este acest uh, domeniu al telecomunicațiilor și pentru a vă demonstra cum acest domeniu se leagă de atâtea altele. Piețele trebuie să funcționeze, dispozitivele la fel și rețelele trebuie să uh, funcționeze, iar investițiile trebuie să se petreacă. Cel mai mare coșmar al meu este că, la un moment dat, uh, nu vom mai avea în stradă fermieri, ci uh, tineri și vârstnici care să ne spună am cumpărat toate aceste dispozitive, însă pentru că ne doream servicii de calitate cu siguranță vor invada și această clădire dacă nu ne facem treaba așa cum trebuie. Deci nu ne putem uh, uh, permite uh, obstacole artificiale, inutile și fără număr care să ne stea în cale. Gândindu-ne la întâlnirile noastre, m-am întrebat de ce încercați să deveniți eurodeputați și nu deputați în parlamentele dumneavoastră naționale? Dați-mi voie să mă gândesc puțin uh, la uh, răspunsul pe care mi l-ați putea da. Și aici ghicesc în parte. Și mă gândesc că poate că nu vă plac uh, ordinele artificiale și probabil de aceea uh, doriți să veniți aici și probabil pentru că vă gândiți că de aici puteți face mai multe pentru libertate, pentru concurență, pentru că acestea reprezintă niște oportunități serioase pentru uh, consumatori. Malcolm, și tu ești unul dintre uh, aceste exemple pozitive. Evident, din când în când trebuie să dai explicații la nivel național în legătură cu aceste subiecte. All sectors Însă, este evident că în toate sectoarele frontierele nu mai au nici uh, nu mai au ce căuta. Și, prin definiție, acest domeniu al telecomunicațiilor este lipsit de frontiere. Se numește World Wide Web, rețeaua mondială. Și pe bună dreptate. Deci niciun alt uh, sector de pe piața unică europeană nu are nevoie mai puțină de frontieră. Și cred că a venit acum momentul pentru o schimbare. Încă nu este prea târziu, sunt convinsă că putem uh, lucra foarte bine și această schimbare trebuie să vină din toate direcțiile. Însă, dacă este să fim sinceri, începutul trebuie să aibă loc uh, între noi aici, în aceste uh, săli ale instituțiilor europene, pentru că este vorba de o mișcare care va fi inițiată aici și sper că în viitor această dată de 30 mai va fi considerată începutul istoric acestei mișcări. Și responsabilitatea noastră comună și contribuția noastră cea mai bună va fi să găsim un cadru de reglementare adecvat, inovator, care să ajute cetățenii noștri și să ofere rezultate concrete. Mi-am ales cu foarte mare grijă aceste cuvinte, Malcolm, poate nu ești de acord cu mine întotdeauna, însă, într-adevăr, am o atitudine mai radicală pentru că discutăm de un dezastru economic și în aceste condiții trebuie să recurgem la acțiuni mari. Suntem, cred, cu toții de acord că trecem printr-un dezastru economic și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Recunoscând faptul că ne confruntăm cu un dezastru economic, este clar că trebuie să trecem la acțiuni majore. A fost menționat și cuvântul compromis, pentru că toată lumea va trebui să renunțe la unele lucruri pentru a obține alte lucruri. Dacă sunteți de acord cu mine din acest punct de vedere, că trebuie să renunț la ceva pentru a primi un alt lucru, atunci cu toții va trebui să ne gândim la bucățile acestui puzzle Și această comparație este o comparație care îmi place când mă gândesc la modificările necesare, pentru că aceste investiții sunt foarte importante pentru bunăstarea pe termen lung a consumatorilor. În cazul roamingului, de exemplu, Lucrurile sunt posibile doar dacă există o adevărată piață unică. Dacă nu, această măsură se va dovedi a fi una artificială care va avea efecte dezastroase la rândul ei. Deci doar dacă o piață unică funcționează cu adevărat, doar atunci um, roaming-ul poate funcționa din punct de vedere economic și legal. Tocmai de aceea trebuie să nu uităm de toate pie- piesele acestui puzzle, lucru care reprezintă sine o provocare. Acestea fiind spuse, trebuie să terminăm cu aceste lupte, conflicte despre, uh, despre structuri. Haideți să evităm pe viitor aceste conflicte pentru că pierdem pur și simplu timp și nu vom mai avea timpul necesar pentru a face ceea ce este nevoie. Cetățenii și nu birocrația trebuie să reprezintă prioritatea acestui pachet și această idee mă inspiră pe mine. Discutăm despre cetățeni și nu despre birocrație și chiar dacă îmi voi pierde câțiva prieteni din uh, sectorul birocratic, cred că mi-asum acest lucru. Și doresc să vă spun că sunt uh, foarte deschisă când vine vorba de modalitatea de a pune la loc toate aceste puncte. Voi ține seama de toate temerile exprimate până acum vis-a-vis -vis de această schimbare. Știu că unii nu sunt foarte de acord cu ea, însă nu mă tem să discut cu, cu aceștia pentru că potențialul de câștig este imens. Cred că v-ați uh, dat seama cât de pasionate sunt de această temă și doresc să vă spun de ce. Cred că nu are niciun rost să încerc eu uh, singură să schimb uh, lucrurile. Cred că trebuie să încercăm de la cel mai înalt nivel și sunt sprijinită, de fapt, de la cel mai înalt nivel în toate instituțiile pentru a merge mai înainte și cred că veți recunoaște această tendință și în urma declarațiilor date de Consiliu, însă ave- am nevoie și de Parlamentul European, pentru că Parlamentul European are un rol important în, acest, în tot acest proces. Cred că există suficiente elemente comune între noi pentru a trece la această modificare, să reușim să ajungem cu nava comună pe care ne aflăm toți uh, cu bine în port. Știm foarte bine că cetățenii doresc să ne ocupăm de frustrările lor, știți foarte bine ce se întâmplă în propriile dumneavoastră circunscripții electorale. Dacă vom elimina ba, barieră art- artificială tot mai multe societăți comerciale vor uh, investi în acest domeniu și guvernele naționale ne cer să renunțăm la aceste bariere artificiale. Deci, dacă credeți în piața unică, dacă credeți într-o Europa puternică, care înseamnă o adevărată bunăstare pentru cetățenii europeni în viața lor cotidiană, nu este suficient să credem în, într-o asemenea lume, ci să acționăm pentru a o crea. Vă asigur că eu voi lupta din toate puterile pentru acest obiectiv împreună cu dumneavoastră și vă asigur că putem să atingem acest uh, obiectiv încă în uh, mandatul legislativ actual. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru că uh, ați scăpat de discursul inițial și ne-ați ținut un uh, discurs atât de pasionat despre viitorul pieței digitale. Este o temă foarte importantă și pentru noi și Așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, detaliile propunerii dumneavoastră, însă suntem de acord cu ideea generală. Avem o jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri. Pablo Arias este deja pe lista mea de vorbitori. Doamna Gebhardt va interveni și dumnei din partea socialiștilor. Doamna Styler, domnul Corea de Campas, doamna Farheyan, domnul Mandas. Deci cam toată lumea prezentă, văd. Și desigur, dacă mai sunt și alți doritori, sunt bineveniți. Vom începe cu domnul Arias și cu doamna Gebhardt. Vom avea câte o rundă de două întrebări, urmate apoi de răspunsuri. Pablo, te rog. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru că sunteți astăzi din nou alături de noi și pentru că ne-ați uh, descris dificultățile legate de agenda digitală și proiectele digitale pe care le avem. Este important să îndeplinim această agenda digitală. V-ați uh, referit și la acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii, uh, costurile de roaming pentru oamenii de afaceri care merg dincolo de Atlantic. Este o temă importantă, însă dumneavoastră v-ați referit și la un nou pachet datorită faptului că vechiul pachet a fost diluat în urma reducerilor bugetare pentru Uniunea Europeană. Am înregistrat câteva progrese până acum, însă este clar că trebuie să facem mai mult pentru viitor când discutăm despre economia pe internet, desigur, se aud doar lucruri pozitive. Toată lumea este de acord cu economia online. Însă, când trecem la decizii, economia online nu mai este atât de importantă ca și bugetul european. Și, în anii care urmează, vom, ne vom da seama că Europa, de fapt, nu a investit suficient în dezvoltarea economică a agentei digitale și este vorba de o problemă serioasă. Trebuie să trecem la acțiuni reale pentru a crea această piață digitală europeană unică. După cum a spus și dumneavoastră, ce s-a uitat în ultimii ani este tocmai tineretul european. Cred că cu toții trebuie să încercăm să îi încurajăm să intre pe piața muncii, să devină parte din sistemul uh, european. Avem nevoie pentru acest lucru de conexiuni internet cât mai rapidă care să funcționeze și toată lumea, într-adevăr, trebuie să se implice. Grupul nostru de lucru cred că poate ajuta în acest punct și dacă Comisia noastră ne permite, am putea să avem o discuție a modalităților de îmbunătățire a acestui pachet. După cum am spus, suntem dispuși să vă oferim ajutorul, pentru că dacă nu vom uh, trece acum la acțiune, viitorul este periclitat. Nu trebuie să mai pierdem timp. Piața unică digitală trebuie să fie în beneficiul cetățenilor, trebuie să fie în beneficiul uh, întreprinderilor, pentru că agenda digitală a modificat, de fapt, uh, agendele naționale. Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în uh, Spania. Și aș dori să vă întreb ce anume, în mod concret, se face de către statele membre și dacă aceste măsuri vor reprezenta un pas înainte sau un pas înapoi. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, doamna Cross. Vă mulțumesc pentru modalitatea proaspătă de a ține acest uh, discurs pe care l-ați ținut și în calitate de politician, nu doar în calitate de teoretic, teoretician. Și aveți dreptate, cetățenii europeni nu își doresc discuții tehnice, ci doresc să știe în ce direcție ne îndreptăm. Mi se pare foarte bine că puneți în primul uh, plan tinerii pentru că tinerii, desigur, reprezintă viitorul nostru și pentru ei legiferăm, nu legiferăm pentru noi înșine, ci pentru uh, viitorul Uniunii Europene care este reprezentat de tineretul acesteia. Și tinerii de astăzi uh, au o altă modalitate de a se mișca în societatea digitală, digitală tocmai pentru că au alte posibilități tehnice în comparație cu cele pe care le avusesem noi. Tinerii nu mai au nevoie doar de un televizor acasă și eu, de exemplu, am acum un calculator, cu atât mai mult au nevoie tinerii de asemenea noi dispozitive și nu trebuie să uităm acest lucru. Drept urmare, unele teme pentru mine sunt foarte importante. Pe de-o parte, uh, roamingul și v-ați referit la costurile de roaming. Nu putem uh, înțelege existența Uniunii Europene în paralel cu existența unor costuri de roaming. Drept urmare, vă asigur că grupul politic al uh, socialdemocraților este de acord cu dumneavoastră în încercarea de a de a desfința costurile de roaming. Nu înțeleg uh, de ce trebuie să plătesc mai mult uh, pentru o convorbire telefonică din Kel în Strasburg decât pe o convorbire telefonică de la, din Kel până la Berlin, pentru că Berlinul este mult mai îndepărtat decât Strasburgul. Un alt punct foarte important este neutralitatea rețelelor. Aceasta este alfa și omega întregii uh, discuții pe care avem acum. Și acum, dacă este să văd ce se întâmplă în uh, Germania, unde o mare societate comercială încearcă să ocolească neutralitatea rețelelor, consider că noi aici, la nivel european, ar trebui să ne asigurăm că neutralitatea rețelelor este respectată. Nu putem uh, accepta ca uh, o societate comercială, o singură societate comercială, așa cum se întâmplă în Germania, să impună, uh, să impună limitarea accesului uh, la internet de mare viteză dacă se depășește o anumită cantitate de date folosită, trebuie să înțelegem că se ajunge foarte repede la cantitate, la transferul respectiv de date, și nu putem să fim uh, de acord cu asemenea o idee, pentru că accesul la internet este foarte important pentru a ține seama, de exemplu, de noile modalități de a cumpăra, noile modalități de a plăti pe internet și apoi nu trebuie să uităm că trebuie să, ac- să acceptăm accesul la internet, să garantăm accesul la internet și pentru persoanele care nu dispun de mijloace financiare foarte mari. Drept urmare, din nou, vă asigur că vă vom sprijini dacă veți merge pe această cale de a ne asigura că în prim plan se află întotdeauna cetățenii care trebuie să se bucure întotdeauna de un acces la internet. Foarte bine. Nu știu dacă mai uh, acceptați o altă întrebare, după care să trecem la răspunsuri. Da, dumneavoastră decideți putem uh, avea o rundă cu toate întrebările, după care să vină răspunsurile. Doamna Styler. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru această contribuție excelentă și îmi place cum v-ați referit la tineri și la persoanele în vârstă, la problemele de sănătate, la uh, singurătatea prin care trec uh, unele persoane și Uh, știu uh, de o persoană în vârstă care este foarte bucuroasă că are un telefon inteligent și așa mai departe. Deci trebuie să ne uităm la părinții noștri să vedem cum uh, lumea digitală are un, o influență și asupra vieții lor. Aș dori să mă să, mă, să discut cu dumneavoastră despre accesul la Uh, cărțile electronice pentru bibliotecile din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că există o interconectare între oameni așa cum se o doresc aceștia. Și nu este vorba doar de diviziunea digitală și de incluziune socială, este vorba de cunoștințe, cuno- cunoștințe digitale. Trebuie să permitem tuturor uh, generațiilor să aibă acces la aceste cunoștințe și cred că aceasta este, acesta este momentul în care trebuie să facem acest lucru. Doresc să vă mulțumesc pentru, pentru intervenția dumneavoastră și mă bucurat să văd că și dumneavoastră sunteți foarte activă pe Twitter și noi suntem activi pe Twitter și este un lucru foarte bun. Vă mulțumesc, Catherine, sper că ai Uh, pus deja un uh, tweet despre discursul doamnei Cross pe Twitter. Urmează Rosatun, apoi Savin Verheyen și Toin Manders. Da, domnul profesor Corea de Campos este de fapt următor, îmi pare rău. Și doamna Zabela. Deci haide să repet ordinea. Uh, Professor Corea de Campos, I've done instruct... Domnul Corea de Campos, așadar, după aceea Rosatun, Savin Meher, Toin Manders și doamna Zavel. Domnul Corea de Campus. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule comisar, doamne comisar, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea și să vă felicit pentru că uh, recunoașteți faptul că ne confruntăm cu un dezastru economic și că șomajul în rândul tinerilor este probabil una dintre cele mai serioase probleme ale noastre. Spuneți că toți vrem o agenda digitală și așa este. Sunt recunoscător pentru asta. Uh, lucrurile, sigur, au întârziat foarte mult, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Vorbesc de experiențe care îmi sunt familiare în țări din Africa și America Latină, unde rețeaua bancară e slabă, slab dezvoltată sau poate nici nu există și unde consumatorii nu au încredere, atunci acolo operațiunile digitale la distanță înlocuiesc operațiunile comerciale prin operațiune prin intermediul uh, telefonelor mobile, așadar. Telefoanele mobile sunt folosite dacă vrei să scrii un cec sau să faci o plată uh, și pentru niște tranzacții comerciale simple. Chestiunea aceasta a explodat pur și simplu în, uh, în țările africane, din motive evidente, și anume consumatorii au încredere în sistemul digital. Deci nu au poate un sistem bancar în care să-și pună încrederea, dar au încredere în sistemul digital. Asta e experiența pe care vreau să o menționez și ajung la întrebarea mea. Ați spus, doamnă comisar, că nu există niciun motiv să existe uh, frontiere într-o economie digitală. Și aveți dreptate, o serie de vorbitori au spus asta, inclusiv colega mea, Evelyn. Nu este niciun motiv ca să avem aceste bariere de preț uriașe la roaming. Acum un an, după ce s-a stabilit ultimul plafon. Am avut o serie de dezbateri cu oficiale noastre și argumentul uh, între costurile de producție și costurile de vânzare, deci de difer- pentru diferența între acestea, a fost că trebuie să investim, avem nevoie de fonduri și să dezvoltăm piața ca să apară alți operatori, dar practic n-a apărut niciun alt operator pe piață, așa că poate Uh, raportul s-a mai schimbat un pic, nu mai e de la 1 la 10, de la 1 la 3, dar totuși e foarte mare. S-a vorbit aici de încredere. Asta e vital pentru ca agenda digitală să aibă succes. Suplimentar, nu știu dacă dumneavoastră puteți face ceva în legătură cu asta, dar e un moment foarte bun ca să ne gândim din nou la un uh, nou plafon pentru roaming. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați spus. Mulțumesc foarte mult, doamna Ciun. Mulțumesc foarte mult, Marco. Mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru discurs. Îmi pare rău că am întârziat. M-am uitat și în scrisoarea noastră. Uh, da, am întârziat pentru că, poate știți, tunelurile din Bruxelles uh, sunt închise și asta e scuza mea. totuși, sunt de acord cu Evelyn că discursul nostru este foarte politic. Dacă înțelegem politica Europei ca uh, un efort de a ridica barierele care încă divizează piața unică și accesul cetățenilor, atunci eh, roamingul este unul dintre elementele cheie și cred că aici putem vorbi despre acțiuni comune prin care noastră și cu noi am realizat foarte multe lucruri. Și sunt complet de acord cu colegii mei că sunteți foarte angajată față de acest lucru, pentru că acesta este un element cheie de unificare a Europei. Toată lumea se plânge că oamenii nu-și exprimă entuziasmul pentru mai multă integrare. Aici avem un element uh, prin care putem să luptăm cu această lipsă de integrare. Și vreau să repet, uh, să citesc ce ați spus, că nu există loc pentru frontiere în Europa. De aceea am uh, colaborat pe mecanismul de rezolvare a disputelor online, adică rezolvarea disputelor între comercianți și cumpărători, consumatori și companii uh, la nivel transfrontalier în toate limbile oficiale. Asta de asemenea va avea un impact pozitiv asupra uh, cifrei de afaceri și asupra sentimentului de securitate în toată piața europeană și din nou ă, asta înseamnă o frontieră mai puțin, dar știu că există o problemă financiară cu asta. Și, asta, și am o întrebare foarte directă. O să plasați acest proiect al ă, mecanismului online de rezolvare a disputelor printre proiectele care sper că vor finanțate de facilitatea Connecting Europe sau aveți o altă cale de urmat? Pentru că este evident că acesta e unul dintre elementele agendei digitale și acest element se va baza pe aceste componente de bază pe care le-ați menționat deja și realmente asta contribuie la politicile Uniunii și la activitățile care susțin piața digitală pe care puneți atâta, atât de mult accent. Sper că vom avea bani pentru asta pentru că este obligația noastră comună, noastră și a noastră, uh, față de afaceri și de consumatori. Mulțumesc, Rozatun Zabin Vea. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru că în această dimineață am avut un, uh, o discuție atât de deschisă și atât de politică, de fapt. M-a bucurat să aud că încercați din nou, cu toate puterile, să abordați tema costurilor de roaming. Mi se pare că acest lucru este o premisă fundamentală pentru acceptarea multor uh, servicii de telecomunicație și pentru potențialul acestui sector în Uniunea Europeană. Societățile de telecomunicații ne spun întotdeauna că au nevoie de fondurile de mulți bani pentru a investi în noi uh, rețele, în noi tehnologii și așa mai departe. Acesta este argumentul pentru a păstra costurile de roaming și alte costuri care, din păcate, reprezintă o frână în uh, dezvoltarea potențialului acestui uh, domeniu. Evelyn Gebhardt s-a referit uh, la neutralitatea rețelelor și astă, în acest moment eu mă ocup de un aviz despre cloud computing și cred că acceptarea acestor servicii de cloud computing va deveni o realitate doar dacă furnizorii de servicii acceptă o libertate completă când vine vorba de transferul de date. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, va duce la o lipsă de încredere a utilizatorilor în cloud computing și nu putem folosi, folosi la maxim potențialul acestei noi tehnologii. Este foarte important să avem o abordare structurală a temelor care ne așteaptă. Cred că la nivel european trebuie să garantăm pe termen lung neutralitatea rețelelor pentru că sunt convinsă că vom mai fi martorii unor atacuri asupra acestei uh, neutralități și uh, mi se pare că un pachet forfetar trebuie să rămână un pachet forfetar, nu trebuie să fie limitat prin nimic și nu trebuie să uităm că pentru noi foarte importantă este protecția consumatorului și în acest punct ar fi foarte important să consolidăm transparența. Consumatorii, uh, consumatorii trebuie să știe exact ceea ce primește, cât trebuie să plătească pentru pachetul respectiv. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în foarte multe contracte încheiate acum și pe mine m-ar bucura dacă un uh, element al acestui pachet va deveni această ofertă referitoare la garantarea accesului la internet. Desigur, avem nevoie de o dezvoltare mai mare a rețelelor. Pentru acest lucru este nevoie de bani suficienți și în acest context uh, regret reducerile operate de statele membre pentru uh, facilitatea conectarea Europei. Nu se înțelege că avem nevoie de, un, de dezvoltarea internetului bandă largă, mai ales în uh, zonele rurale. Acest lucru nu poate fi făcut doar de societățile comerciale, trebuie să se implice și statul din acest punct de vedere. Și dacă ne dorim ca aceste regiuni să se dezvolte într-adevăr din punct de vedere economic, trebuie să trecem și la investițiile necesare. Vă mulțumesc domnul Manders și apoi doamna Zabela și domnul Traskovski. Uh, nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar sper că putem uh, să mai uh, luăm din timpul de vot, dacă votați mai rapid. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Manders. Doamnă Cruz, două întrebări. Sunteți o, un om politic cu viziune și cu o gândire extrem de modernă. Eu sper că îmi permiteți, uh, o să-mi exprim dorința de a, să, de a vă vedea și în viitoarea comisie, pentru că avem nevoie de oameni ca noastră. Ați, uh, v-ați luat de piept cu piața telecomurilor, cu Microsoft-ul, ca să modificați și să modernizați lucrurile. Sper că anul viitor o să putem să ne ocupăm și de organizația europeană numită Parlamentul European, care încă lucrează cu Microsoft 2003 și cu ordinatoare care sunt veritabili dinozauri și agenda digitală, după cum o vedeți, este pe hârtie. Avem sute și sute de pagini de gestionat. Deci sper că uh, veți reuși uh, cu energia noastră să dinamizați această instituție europeană. Uh, avem o armată întreagă de funcționari care taie firul în patru, ca să spunem așa, și încetinesc lucrurile, pun frână. Deci sper cu ajutorul noastră să schimbăm lucrurile. Domnul Markham Harbour, mulțumesc foarte mult, uh, doamna Zabela. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt uh, uh, două probleme foarte importante în discursul nostru, care pot fi atribuite și agendei sociale și aceste două probleme sunt evident dorința noastră de a, ca noi să putem să ne întoarcem la alegătorii noștri și să le spunem că am reușit să reducem costurile de roaming, ceea ce sigur că este bun pentru consumatori, pentru că ei vor beneficia de acest lucru și uh, cealaltă chestiune legată de generația tânără și de șomajul tinerei generații. Sigur că trebuie să există un echilibru, există un echilibru între cele două și consumatorii trebuie să beneficieze de sfârșitul uh, costurilor mari pentru roaming, dar sigur că și companiile trebuie să aibă bani de investit ca să poată să creeze mai multe locuri de muncă pentru generația tânără. Știm ce probleme sunt cu șomajul, așadar sunt uh, cu siguranță de acord cu ideea de a reduce și de a, de a termina cu costurile exagerate de roaming, dar, pe altă parte, trebuie să vedem și cum putem să luptăm cu șomajul și, în special, cu șomajul în tinerilor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, before I call Mr. Trzaskowski, can I please... Înainte de a da cuvântul domnului Trzaskowski, uh, vă rog să faceți uh, liniște, pentru că e foarte multe gălăgie în sală. Și asta e în special pentru consilierii grupurilor politice știu că aveți uh, lucruri de vorbit, dar vă rog, mergeți afară și vorbiți dacă vreți. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Traskovski. Doamna comisar Crăs, vreau să vorbesc despre accesibilitatea internetului și de directiva care se ocupă de asta. Uh, pentru că e vorba de o, fiș- o nișă uriașă pe piață, nu e vorba doar de persoane cu dizabilități și cred că lucrul cel mai important este că am schimbat filozofia de la discriminare către uh, incluziune. Vreau să felicit Comisia pentru că a propus acest lucru, dar cred că avem nevoie de o abordare mai ambițioasă și vă cer susținerea. Pentru că uh, Comisia, în propunerea ei, cere să se abordeze doar un set predefinit de servicii cu această directivă și cred că avem nevoie de o abordare mai largă și accesibilitatea tuturor siturilor publice ar trebui să fie o condiție. Și ar trebui ca această schimbare să țintească toate ă, device-urile mobile, toate echipamentele mobile. Ă, avem nevoie de hotărârea noastră pentru că această nișă poate duce la creștere economică susținută pe piața internă. Președintele, mulțumesc foarte mult. O să uh, o, o rog pe doamna Crăs, uh, domn președinte a spus mai întâi doamna Reding uh, din greșeală, fostul comisar în domeniu. Da, iertați-mă, am văzut după 5 ani, îmi cer scuze, sunt foarte jenat de ce am spus, dar spune președintele, dar Asta este. Puteți începe. Deci, vedeți că am, cred că lucrez la comisia asta de prea multă vreme, dacă mi-o amintesc pe doamna Reding, spune președintele. Așadar, Deci vă rog uh, liniște pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Bine, o să-i scriu cum mă cheamă, spune doamna comisar Nelly Cross, ca să nu mai uite. Sunt obișnuită să mi se spună în tot felul și asta se întâmplă și când ai fost măritată de mai multe ori și ți-ai tot schimbat numele. Bine, da, am înțeles că mi-ați dat cuvântul și cred că asta e lucrul cel mai important. Apropo, acesta mi s-a părut fascinant. Nu voi menționa pe toți eh, europarlamentarii care au intervenit, pentru că vreau să mai să nu vă consum prea mult timp. De asemenea, dacă nu apuc să vă răspund acum la întrebare, uh, veți primi un răspuns în scris și întotdeauna putem uh, lua legătura. Ușile mele sunt întotdeauna deschise. O să încep de la comentariul doamnei Strickler în legătură cu mama domnei sale. Uneori mă întreb de unde vă găsiți inspirația și de ce sunteți atât de implicați în toate aceste probleme. În acest mandat, eu mi-am găsit inspirația După ce m-am dus la o petrecere într-un campus universitar din Madrid, acolo unde se adunaseră mii de tineri, cercetători, inventatori, eh, proprietari de startup-uri și eh, stăteam lângă doi antreprenori spanioli și ei discutau și arătau invențiile unul altuia. Și la un moment dat am spus, i-am spus, nu fi prostăna că îi dai informații concurenței despre invenția ta. Și el s-a uitat la mine și mi-a spus, doamnă comisar, sunteți demodată, pentru că nu înțelegeți care e sensul ideii de a împărtăși și de a te alătura unui grup. Deci este o schimbare totală de mentalitate. Generația mea avea mentalitatea să ținem totul secret și să încercăm să facem bani. Pe când ei mi-au explicat, dacă îl ascult pe el, o să am rezultate mai bune și el la fel dacă mă ascultă pe mine. Și o altă sursă de inspirație pentru mine este nepoata mea, este americancă, trăiește la San Francisco, are 5 ani și vorbim pe Skype în weekend. Și la un moment i a spus, bunica, nu suntem uh, pe aceeași lungime de undă. Deci are 5 ani. Și am spus, pardon, cum? ea mi-a spus, eu am propriile mele principii și tu le ai pe ale tale. Și m-am gândit, hai să fim constructivi și creativi. Și am spus, putem să uh, umplem acest uh, gol și mi-a spus, nu, ești prea bătrână pentru asta. Și m-am gândit, ok, am să-i dovedesc că nu sunt prea bătrână. Deci asta este sursa mea de uh, inspirație de la niște tineri de 14 ani și de la o fetiță de 5 ani. Și un alt lucru care mă inspiră uh, și mă motivează este problema șomajului în rândul tinerilor. Cred că nu este doar un coșmar în anumite state membre, dar dacă nu reușim să rezolvăm această problemă într-un mod decent, ne vom confrunta cu niște consecințe teribile și nu poți să uh, dai vina pe oameni care nu, sunt, nu pot nici măcar să-și înceapă o familie sau să aibă un apartament sau ceva pentru că nu au niciun fel de perspective. Și aici Uh, avem un pic de speranță în acest portofoliu. Pentru că în economia digitală există instrumente uh, care să ducă la o schimbare în bine. Asta e miza. Și generația mai tânără, apropo, e mult mai strâns conectată și prin urmare sunt atât de uh, bucuroasă de această mare coaliție dintre lumea afacerilor și instituții Uh, pentru ca să existe posibilitatea uh, să mergi, uh, să intri online și să vezi ce îți lipsește din CV sau ce legături trebuie să ai către o, o potențială oportunitate de angajare. Și nu subestimați lumea startup-urilor. Peste tot în Europa este absolut impresionant, nu doar în câteva țări membre, ci peste tot în Europa sunt astfel de companii, startup, companii noi, începute de tineri deci, dacă vorbim despre șomajul în rândul tinerilor, haideți să încercăm să găsim o soluție împreună și dacă vorbim și despre femei, pentru că nu accept ca în uh, vremuri dificile femeile să fie date la o parte, pur și simplu. Avem nevoie de tratament egal, după părerea mea. Vorbim despre, și cu toții ați vorbit despre roaming. Sigur, asta am menționat și eu, că poate fi o chestiune foarte populară. Dar e doar partea unui puzzle. Și eu am responsabilitatea să vă spun acest lucru că e doar partea unui întreg, a unui puzzle mai mare. Și cum, uh, spune, cum știți foarte bine, nu poți să scoți o bucată din puzzle și puzzle-ul în continuare să aibă sens. Și uh, ca să vă răspund la întrebare, când și cum? Uh, acest lucru este legat uh, în mod indisolubil cu programul noastră și cu voința noastră de a avea o abordare comună în acest caz. Asta este o altă chestiune. Piața unică, ea însă, și este cel mai bun uh, lucru pe care îl avem și atunci când călătoriți în în estul îndepărtat sau în vestul îndepărtat, toată lumea vă spune, cum știți, ce noroc aveți, aveți o piață unică, sunteți cea mai mare forță economică pe lume, dar ce faceți cu ea? Ce facem cu ea? Asta e întrebarea reală și cea mai grea. Totul are legătură cu concurența. Unii dintre noastre spuneau, întrebau, care e până la urmă impactul asupra pieței? Eu cred cu putere, cu tărie, în concurență. De ce? Pentru că asta ține pe toată lumea alertă, trează. Și uh, așa consumatorul știe că uh, lucrurile se desfășoară corect în ce privește prețurile, dar și în ce privește calitatea și inovarea. Pentru că dacă nu inovezi, atunci pierzi uh, competitivitatea față de alți parteneri din lume. Și vorbim aici despre o scenă globală. Nu este doar vorba de Europa, de un continent izolat, nu. Pentru că frontierele dispar nu doar în Europa, ci și peste tot în lume. Și unii dintre noi au vorbit despre încredere și mă intrigă cuvântul acesta, încredere și cuvântul securitate. Și doar vreau să vă spun că fără nicio surpriză, am constatat în uh, revizuirea agendei digitale, unde știți că se face o analiză a fiecare țări, în ce stadiu se află, am, uh, o să vă dau un exemplu de acolo și vă asigur că nu este singur exemplu și nici cel mai rău. Italia. Apropo, o democrație deschisă. În Italia, 41% din populație n-au intrat niciodată pe internet. Deci asta este o chestiune la care trebuie să ne gândim. De ce? Și alte state membre, sigur. Italia, așadar, nu este nici cel mai rău, nu e nici singurul stat din acest punct de vedere. Și dacă vă uitați la cauze, poate oamenii nu știu care sunt avantajele Dar uneori e și o problemă de încredere. Deci trebuie să garantăm pe cât posibil că în, încrederea e un lucru care se poate realiza. Și cum menționa colegul noastră, pe alte continente se fac niște sunt niște evoluții absolut extraordinare. Africa este un, instrument, un caz foarte interesant, mai ales în ce privește poziția femeilor și puterea care le este dată de telefoanele mobile prin care poți să faci tranzacții bancare, să obții microcredite, bani de subsistență, ca să spunem așa, dar prin intermediul acestor bani mobili, ei, tinerii, femeile sunt mai independenți, mai independente, pot să-și pornească propriile afaceri și uh, Uh, au și mai multă siguranță. Când vorbesc despre pachetul uh, întreg și, din nou, ce facem în legătură cu șomajul în rândul tinerilor? Trebuie să promovăm uh, abordarea pieței unice. Economia e într-o stare mai bună atunci când nu sunt frontiere, pentru că ai oportunitatea să obții toate avantajele concurenței. Cred că putem face mai multe, dar de asemenea are legătură cu educația și cu uh, capacitățile profesionale. Și o altă chestiune, Malcolm, în 2015 avem nevoie de un milion de locuri de muncă în domeniul ITNC sau legat de domeniul ITFC. Și asta nu e doar o provocare să ofere oportunități unor oameni care își caută cu disperare un loc de muncă, dar dacă nu suntem capabili să umplem acele poziții, atunci acele companii sunt uh, într-un fel forțate să se uită în altă parte și să vadă unde pot găsi oamenii. Deci e vorba de partea educațională, de uh, capacitățile tehnice și mobilitatea, pentru că uneori și mobilitatea este o miză. Nu poți să obții întotdeauna tot ceea ce vrei și trebuie să fim flexibili, dar de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că în astfel de circunstanțe posibilitățile digitale și oportunitățile digitale înseamnă că uh, o companie e într-o locație unde își face cercetarea și implementarea uh, și aici pot da exemple excelente din, mm, despre industria germană care își pornesc anumite uh, centre în Spania, pentru că știu că în Spania se găsesc lucrători valoroși. Câte minute mai am? Niciunul. Toată lumea așteaptă să voteze, spune domnul președinte. Neutralitatea netului, în regulă? Știți care este angajamentul meu și puteți să contați pe asta. Caracterul deschis și neutru al internetului este cea mai bună garanție pe care pot să vă dau. Asta pentru mine este, uh, ca să zic așa, bătut în cuie și de neschimbat. Știm, înțelegem care sunt barierele care există uh, și care afectează concurența și acest lucru nu e acceptabil. Deci iată un răspuns foarte clar. Voi verifica cealaltă întrebări al noastră și vă voi răspunde în scris. Președinte, bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, ați primit aplauze călduroase. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Uh, constat că avem suficient uh, puncte comune ca să facem barca să se miște și să o ducem în port. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați împărtășit viziunea astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit uh, alături de noi. Mulțumesc și acesta este începutul mișcării din 30 mai. Good. Thank you. Um, thank you very much, colleagues. Um... Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Cred că am avut un schimb de opinii foarte bun pe marginea unor teme politice majore. Cred că discursul, vom, vom, veți primi cu toții discursul doamnei Cross, programul de lucru și așa mai departe. Și este adecvat faptul că votăm acum valorificarea cloud computing-ului în Europa, raportul doamnei Ferhain, care văd că a dispărut. I think we'll have to start without her in that case, but because um, uh, she is the first on the agenda. Okay. Uh, right. So, um, let's start voting then. Haideți să trecem la vot, pentru că știu că mulți dintre dumneavoastră vă doriți să trecem la vot. Alineatul 5, 1, uh, amendamentul 15, cine stă pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. Vă rog, s-a deschis votul, sper că toată lumea are cartelele de vot. Domnul. Doamna Fahain s-a reîntors, deci poate și dumnei vota. 31, ne apropiem de 32. Votul s-a închis. Este respins 18 împotrivă, 13 pentru. Trecem atunci la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva se respinge în mod clar. Amendamentul 16 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, se adoptă. 18 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru? împotriva se adoptă. Trecem la amendamentul 26. Cine este pentru? împotriva se adoptă. 27 pentru, împotrivă se adoptă, 28 pentru, împotrivă se respinge, 29 pentru, împotrivă se respinge. Amendamentul de compromis 4, cine pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul textul 40 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 41, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 42, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 43, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 45, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 46, pentru, Împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 50. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 52. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 53, cine stă pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 54, cine stă pentru, împotrivă se adoptă. 55 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă se adoptă. 57 pentru. Cine este pentru? Da, cred că trebuie să verificăm. Este un vot strâns. S-a deschis votul pentru amendamentul 57. S-a închis votul a fost respins cu 19 de voturi împotriva, 16 pentru. Amendamentul 58, cine este pentru? Împotriva se adoptă. Amendamentul 60, cine este pentru? Împotriva se adoptă. Amendamentul 61, cine este pentru? Din nou, cred că este un vot strâns. S-a deschis votul pentru amendamentul 61. Vă rog să votați puțin mai repede. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru 16 împotriva. Amendamentul 62. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum votăm în uh, bloc citarile 1 până la 5 atunci. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă cu toate. Considerentele acum, amendamentul 6, cine stă pentru, împotrivă se adoptă, amendamentul de compromis cine stă pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 8, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Acum un, un amendament oral pentru considerente, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Deschidem acum votul pe marginea avizului final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru și două abțineri. Mulțumesc foarte mult, doamna Eiffel Sper că veți apăra poziția comisiei noastre în Comisia pentru Industrie, care este adresat acest aviz. Trecem acum la raportul domnului Fox. Despre șocurile de noroc, știu că Până târziu în noapte s-a lucrat la redactarea amendamentelor de compromis și acum Dau cuvântul raportorului Ashley. Dorești să intervii? Nu? Dacă nu, doamna Pietikainen dorește să țină o declarație, o să-i dau ei cuvântul. Foarte pe scurt, în primul rând, doresc să mulțumesc coraportorilor pentru angajamentul lor și pentru pasiunea de care au dat dovadă în acest dosar. Cred că am ajuns la un uh, compromis foarte mult și aș dori să mulțumesc în mod special asistenților și consilierilor uh, grupurilor politice pentru că știu că au lucrat aseară până după miezul nopții și datorită lor acest text este atât de bun și doresc să mulțumesc în mod special asistentului meu. Un punct tehnic este următorul. PP-ul este de acord cu toate compromisurile, chiar dacă numele noastră numele nostru nu este amintit din motive tehnice în toate compromisurile. La fel, un punct tehnic, PPE-ul uh, retrage amendamentele 48, 151, 223, 224, 309 și 368. Cred că ați luat notă de acest lucru pe lista de vot. Deci sper că lista de vot este actualizată acum. Amendamentul de compromis 8. Aici există o diferență pe lista de vot când vine vorba de ordinea voturilor pe părți, însă vă, vă atrag atenția spre acestui punct când ajungem acolo. Haideți să începem cu un vot în bloc 85-235 pentru împotriva se adoptă. Amendamentul 89, cine stă pentru, împotriva, se adoptă, cred. Da. Amendamentul de compromis 7, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Trecem drept urmare la amendamentul 116 până la 119, identice. Cine este pentru acest bloc? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Se adoptă. Avem acum Am ajuns acum la 126, 127 și 128 împreună. S-a deschis votul pentru 126 până 128. S-a închis votul. Se resping. Aceste ștergeri sunt respinse. Acum, amendamentul de compromis 8. V- voturile pe părți sunt greșite pe lista dumneavoastră. Primul este amendamentul de compromis 8 fără uh, cuvintele part 1 și parte. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă? Acum, următoarea parte este partea a treia, nu? Nu. Ați schimbat nu îmi cer scuze. Textul pe care îl votăm este Note of the Commission Work on the Frenchman Cases – nu. Deci, aceasta este acum partea a doua. Cine stă pentru? Să mai citesc o dată textul. Luăm notă de munca comisiei um, vis-a-vis -vis de cazul de încălcare a tratatelor și așa mai departe. Deci deschidem aici votul textul pe care tocmai l-am citit. Vă rog să votați mai repede. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Domnul Fox. Domnule președinte, eu înțelesesem că vom uh, renunța la partea a treia, Some of which have been dormant since the beginning of 2007. PP-ul nu și-a dorit un uh, vot. Da, dar atunci avem nevoie de un vot pentru a respinge această parte, spune domnul președinte, pentru că nu... Deci, partea a treia. Cine stă pentru, împotriva, se respinge clar, deci lucrurile sunt clare. Asta este singura modificare la lista de vot și acum mulțumită raportorilor, facem un salt destul de mare până la amendamentul 121. Cine este pentru, împotriva, se respinge. 142, cine este pentru, împotriva, se respinge. 100. Cine este pentru, împotriva, se resping. 143 și 144. 149 pentru, împotriva, se adoptă. 150 până 153 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendament de compromis 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă clar. Trecem la 164 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 173 pentru, împotrivă, respins. 179 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Prin urmare, ajungem la vot în bloc pentru 190 și 198 pentru, Trebuie să verificăm. 190 și 198, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu două voturi diferență. Jurii 22 pentru, împotrivă se adoptă. 200 și 201 pentru, împotrivă, respinse. 202 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă clar. 193 pentru. Împotrivă. Respins. Jurii 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 204 până 207 pentru. Împotrivă. Respinse. Amendamentul de compromis 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 221 la 224. La alineatul nou există anumite eliminări. Cine este pentru? Împotrivă. Uh, respinse. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 233 pentru, împotrivă, respins. Jurii 19 pentru, împotrivă. Cred că aici trebuie să verificăm. Jurii 19, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 16. 236 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 253 pentru, împotrivă, respins. Îmi pare rău, trebuie să ne întoarcem, spune domnul președinte. 236 a fost adoptat, se pare. Asta înseamnă că compromisul 15 devine caduc. Well, I did do an electronic check. Am verificat uh, electronic, putem să mai verificăm o dată dacă doriți. doamna Pietikainen, se pare că am greșit uh, noi pe lista noastră de vot, tocmai mi s-a comunicat acest lucru. Deci la 236 noi nu suntem pentru eliminare, ci împotriva eliminării pe lista PPE. Îmi cer scuze, a fost o greșeală tehnică pe uh, listă, de care tocmai am aflat. Deci PPE-ul se opune eliminării de la 236. Domn președinte, e o greșeală autentică pentru că nu se lucrează pe marginea unor compromisuri pentru că apoi să fie eliminate cu totul. Deci eu cred că ar trebui să votăm din nou 236. Doresc să obțin uh, aprobarea dumneavoastră, spune domnul președinte. Vă rog, nu mai urlați la mine. În mod normal nu sunt de acord cu asemenea chestiuni, însă cum văd că secretariatul uh, nu a observat care a fost, uh, a fost rezultatul votului de 236, cred că trebuie să verificăm din nou. Cum se pare că raportorii numără și-au formulat care opinie și asta este important pentru că ei sunt uh, responsabili. Haideți să votăm din nou la 236. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Prin urmare, votăm din nou amendamentul de compromis 15 ca să știu că sunteți pentru. Ce este pentru împotrivă? Clar se adoptă. Și acum ajungem la 253. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Jurii 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. 255 pentru, împotrivă, se adoptă. Cultul 12 devine caduc. 256 pentru. Cred că aici deschidem votul. 256. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 3 voturi. jurii 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 257 pentru. Împotrivă clar respins. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la 273 pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 8 pentru, împotrivă, clar respins. Cult 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament de compromis 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 290 pentru, împotrivă, clar respins. Apoi toate celelalte devin caduce, caduce pentru că sunt parte a compromisului și ajungem la amendamentul 304. Cine este pentru? Ba nu, și acesta a devenit caduc. Pentru că 290 a fost adoptat. Dar nu se corectează un președinte. 290 a fost uh, respins. Trei sute patru pentru împotrivă respins verificăm 304 Votul s-a închis, se adoptă. 305 și cult 13. Cine este pentru? Împotrivă. Clar se adoptă. 309 și 310 pentru. Votul s-a deschis. 309 și 310. Respins cu trei voturi. Amendamentul de compromis 19, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 322 pentru. Împotrivă se adoptă. 324 pentru. 324, cine este pentru? Iarăși este, cred, un vot strâns, dar cred că se adoptă. 324. Haideți, vă rog, votați mai repede, spune domnul președinte. S-a închis votul. Se adoptă cu două voturi. Cul 14 pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul compromis 20. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 336 pentru. Împotrivă se adoptă. 346 pentru împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 356 pentru, împotrivă, respins. 363 și 364, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotrivă se adoptă, cult 3 pentru, împotrivă se adoptă, cult 4 pentru, împotrivă se adoptă, jurii 23 pentru, împotrivă se adoptă, cult 17 pentru, împotrivă se adoptă, cult 18 pentru, în, pentru, împotrivă nu este foarte clar. Pentru, vă rog. Vă rog să ridicați mâinile să vă observ mai bine. Împotrivă, clar se adoptă. Amendament de compromis 23. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament de compromis 24 pentru, împotrivă se adoptă. 367 și 368 pentru, împotrivă, clar respinse. Amendamentul compromis 25 și 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la cult 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, se adoptă. 384 pentru, împotrivă, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, se adoptă. amendamentul de compromis 27 pentru, împotrivă se adoptă, cult 26 pentru, împotrivă se adoptă, cult 27 pentru, împotrivă se adoptă, uh, jurii 17 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 28 pentru, împotrivă se adoptă, 406 pentru, la 406 pentru, împotrivă. Lângă 406 scrie, uh, devine caduc dacă amendamentul 410 uh, s-a adoptat. Dar nu 410 a devenit caduc pentru că a fost partea compromisului. Deci putem vota, spune domnul președinte, pe marginea 406. Mm, Verificăm. Deci 406 pentru, împotrivă, se adoptă. Cult 30 ca adăugire la 406 pentru împotrivă se adoptă. Cult 33 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 29 pentru împotrivă se adoptă. Jurii 18 pentru împotrivă. Va trebui să deschidem votul aici. Cred că se adoptă, dar vreau să verificăm. Votul s-a închis se adoptă cu 21 la 14. Amendamentul de compromis 30 pentru, cu amendamentul oral, evident. Amendamentul uh, de compromis 30 cu amendamentul oral pentru împotrivă se adoptă clar. Și ajungem la 413. Pentru Împotrivă. Respins. 400 pentru. Împotrivă. Respins. 415 pentru. Împotrivă se adoptă. Cult 31 ca și adăugire pentru. Împotrivă. Se adoptă. Cult 32 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 421 devine caduc. 422 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 422. Votul s-a închis. Se adoptă cu un vot, 18 la 17. Cult 23 pentru, împotrivă, respins. Cult 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Cul 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 425 pentru, împotrivă, respins. 285 și 362 pentru, împotrivă, se adoptă. 366 pentru, 366. Ba nu, este același cu celelalte. Atunci ajungem la citări. Uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentele 2 până la 18 identice pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 3 retras, amendamentul 4 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 5, uh, 6 și 12 pentru, împotrivă se adoptă. 7-13 pentru împotrivă se adoptă, 9 pentru împotrivă se adoptă, 10 pentru împotrivă se adoptă, 11 pentru împotrivă se adoptă, 15 și 16 pentru împotrivă se adoptă. Și ajungem la considerente. 19 pentru împotrivă se adoptă, 20 pentru împotrivă se adoptă, amendament compromis 6 pentru împotrivă Împotrivă. Se adoptă amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Se adoptă amendamentul compromis 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă amendamentul compromis 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru. Împotrivă a fost retras, se pare, spune domnul președinte. Amendamentul 48 a fost retras de doamna Pietricainen. Uh, amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul compromis 4 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă respins. Amendamentul de compromis 70 și... Amendamentul, amendamentul se corectează, domn președinte, 72 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, oricum deschidem votul la 78. Votul s-a închis se adoptă 21 la 14. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, respins. 80 pentru, trebuie să verificăm și aici, amendamentul 80 cred că se adoptă, dar vreau să verificăm. Votul s-a închis. Respins 17 la 17. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, Clar se adoptă. Amendamentul de compromis 6A pentru, pentru vă rog, împotrivă. Clar se adoptă. Iar acum trecem la votul final. Deschidem votul final pe marginea întregii propuneri. Vă rog să vă asigurați că votează toată lumea. Avem nevoie doar de 34 de voturi, deși văd că sunt inserate în console 36 de cartele. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă cu 32 de voturi pentru și 3 voturi împotriva. Mulțumim foarte mult domnului Fox și de altfel tuturor raportorilor din umbră. Doriți să mai spuneți ceva? Vă mulțumesc tuturor. Trecem mai departe la avizul pentru Comisia FAM în legătură cu administratorii inexecutivi ai societăților cotate la bursă. Doamna Parvanova nu este în sală. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Clar se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 50 al domnului Mandus pentru împotrivă Respins. Amendamentul 51 pentru pentru împotrivă se adoptă. 52 până la 54 pentru împotrivă se adoptă. 55 pentru împotrivă respins. 6 și 56 pentru împotrivă. Haideți să deschidem votul aici. Amendamentele 6 și 56. Votul s-a închis. Să adoptăm. 7 pentru. Nu auziți, doamna Head? Can du vänta lite? Can you wait? Sorry. So it will, can you wait so it will... Putem aștepta? Vă rog puțin pentru a se liniști puțin uh, sala. E un vot important, oamenii trebuie să poată auzi și să fie atenți. Domn președinte, tocmai vreau să-i rog pe cei care ies din sală să o facă în liniște și să nu mai uh, povestească între ei. De altfel, asta indică clar uh, interesul pentru raportul domnului Fox. Amendamentul 7, acum doamne Pervanova, uh, doamna raportor, cine este pentru? Deschidem votul la șapte. Uh, the vote is closed. It will be... Votul este închis. Ne-ar ajuta dacă ați putea vota mai repede. Se aprobă. Amendamentul 57 Manders. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 58 Head. Cine este pentru? Împotrivă. Se aprobă. Amendamentul 8 al doamnei Pârvanova, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 59, doamna Het, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. Amendamentele 9 și 60 pentru împotrivă, abține se aprobă. 63 pentru... Nu, 61, mă scuzați. Am sărit peste un amendament. 61, cine este pentru? Deschidem votul. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 62. Cine este pentru? Cine este pentru? Cred că va trebui să deschidem votul aici. E o combinație interesantă de voturi. Amendamentul 62. Vă rog să votați mai rapid dacă ați putea. Închid votul. Se aprobă 20 la 10. Așadar, 63 este caduc 64 al doamnei Het. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 al domnului Manders, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 al doamnei Het, pentru, împotrivă. Deschidem votul electronic la 66. Votul este închis. Se respinge cu, la o diferență de un vot. Trecem acum la citări. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 11. Vot pe părți. Deci puteți vedea partea întâi acolo. Fără cuvintele inclusiv Banca Centrală Europeană. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru, Cine este pentru? Cred că trebuie să deschidem votul aici. Că au plecat destui oameni. Deschidem votul electronic. 4 de persoane votează. Se aprobă 17 la 16. Amendamentul 13 pentru pentru împotrivă din nou trebuie să verificăm. Cred că s-a aprobat. Amendamentul 13. Votul este închis. S-a aprobat amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 15 pentru? Împotrivă? Se aprobă cu aceeași majoritate. Amendamentul 2 al doamnei Pârvanova. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă clar. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul de compromis 2, vot pe părți, același lucru. Deci partea întâi, fără cuvintele Banca Centrală Europeană. Da, se aprobă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abține, se aprobă. Din nou cu aceeași majoritate. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva, abținere se aprobă. Amendamentul 21, cine este pentru, împotriva, abținere se aprobă. 24 al raportorului, cine este pentru, cred că va trebui să votăm electronic aici. Amendamentul 4 al raportorului. 31 de voturi. 32, 33 acum. Închidem uh, votul și se respinge. Amendamentul 22 doamnei, al doamnei Legrip pentru împotrivă, abține se aprobă. Amendamentul 5 al doamnei Pârvanova, cine este pentru împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 24, domnul Menders, cine este pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 23, cine este pentru împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 25, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 26 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 26. Votul este închis. Se aprobă. 17 la 15. 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 29 cu amendament oral. Cine este pentru, trebuie să verificăm electronic. Votul este închis. Se aprobă cu un vot. Amendamentul 30 al domnului Het. Mă scuzați. Amendamentul 30. Pentru împotrivă. Liberalii votează aici? Nu știm. Haideți să verificăm electronic, pentru că liberalii n-au votat. Amendamentul 30, vă rog toată lumea să votați. Votul este închis. Și s-a aprobat, deci liberalii au votat în cele din urmă. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 34. Manders. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abține, respins. 36 pentru, împotrivă, abține, respins. 37 pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 38 pentru, respins, 39 pentru, împotriva abține respins, 40 pentru, împotriva abține respins, 41 pentru, împotriva respins, 42 pentru, împotriva abțineri, respins, 43, verificăm, bine, verificăm 42, Se aprobă. Vă mulțumesc că ați cerut verificarea. A fost 18 la 14. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și acum deschid votul final pe avizul uh, astfel modificat. Votul este deschis. Votul este închis. 27 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Mulțumesc foarte mult, doamnă Curvanova. Avem două voturi scurte acum. Vă rog să rămâneți ca să ne asigurăm că avem quorum. Avem proiectul de recomandare pentru a doua lectură la propunerea domnului Kreutzmann privind uh, drepturile de proprietate intelectuală și respectarea lor de către autoritățile vamale. Vrei să spui ceva, Vasile? Nu? Atunci, deschidem votul electronic. Votăm textul rezultat din conciliere. Votăm textul rezultat din procedura de conciliere. Bine, așteptăm să mai vină colegi. Eh, votul este închis, spune președintele. 27 pentru 1 împotrivă, mulțumesc foarte mult. Și mai avem de votat un corigendum la directiva privind siguranța jucărilor. Vă rog, putem vota în mod deschis, ridic, prin ridicare de mâini? Așadar, corigendumul la raportul privind uh, directiva asupra siguranței jucărilor. Haideți să votăm electronic. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este... E doar o schimbare tehnică la directiva jucărilor. Uh, mulțumesc, votul este închis. Se aprobă 30 la 0. Mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și acum trecem la chiar să avem, suntem uh, cu 20 de minute înaintea programului oficial. Trecem la legislația europeană comună în materie de vânzare. Nu știu dacă Comisia Europeană e deja aici. Bine, haideți să facem o pauză de 5 minute și apoi toată lumea, cei care pleacă pot să plece și cine vrea să rămână, să rămână și să discutăm uh, legislația europeană comună în materie de vânzare. Raportorii sunt deja aici. Thank you very much. Everybody was put on time. I'm... Bună ziua, vă mulțumesc. Uh, vă asigur că data viitoare vom merge mai repede cu voturile. Bine ați revenit toți pentru discuția importantă a legislației europeană comună în materie de vânzare. Avem doi raportori foarte harnici, Hans-Peter Mayer și Evelyn Gebhardt și raportorii din umbră, Jürgen Kreutzmann, Haider Rule, Ashley Fox, pe ceilalți nu îi văd. Ca întotdeauna, mă bucur să o salut și pe doamna Steinmeier, care ne vizitează deseori la comisia noastră și voi da și dumnealui cuvântul pentru a ne spune care este părerea sa despre amendamentele. Nu știu cine dorește să înceapă, domnul Maier sau pentru că doamna Gebhardt, în mod generos, vă lasă pe dumneavoastră să începeți. Deci, Hans Peter, îți dau ție primul cuvântul, vei fi urmat de doamna Gebhardt, apoi vor urma raportori din umbră și ceilalți uh, membri ai comisiei care vor dori să intervină. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că mai lăsat să iau primul cuvântul, Evelin. Discutăm pentru prima dată amendamentele propuse la legislația europeană comună în materie de vânzare. Vă aduc aminte că, din principiu, am discutat deja de foarte mult această temă, nu doar la comisia noastră, ci și la alte comisii ale Parlamentului European și în plen am avut deja un vot Uh, fundamental despre modalitatea în care ar trebui ca Comisia să vină o propunere în acest domeniu. Și Parlamentul, cu o mare majoritate, a votat pentru o legislație europeană comună în materie de măsurare opțională. Ei bine, acum avem în fața noastră propunerea Comisiei, au fost înaintate și amendamente și doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, venit cu amendamente la propunerea Comisiei Europene. Știți cu toții și uh, rezumatul este unul uh, scurt că există două opinii între uh, cei doi raportori. Există două opinii care pe fond nu pot fi reconciliate. Putem fi de acord cu diferite detalii, dar părerea generală noastră, a noastră este diferită. Eu, în rezumat, consider că avem această problemă. Evelin, împreună cu alți colegi, în locul unui instrument opțional, își doresc o extindere a directivei referitoare la drepturile consumatorilor care abia a intrat în vigoare și Robert uh, Rochefort uh, își dorește o reformare a directivei din 1999 când vine vorba de garanția produselor uh, second-hand și își dorește de asemenea crearea unui uh, cadru legal pentru cererile relevante pentru mediu din 2009. Drept urmare, se cere o analiză de impact din partea uh, Comisiei vis-a-vis de uh, ciclul vieții unor produse. Eu consider că am uh, putea profita de această propunere a Comisiei ca în loc în locul unei, un, unui instrument uh, opțional să modificăm într-un mod nelimitat uh, vechi uh, acte legislative. Eu, din punct de vedere juridic, nu cred că este posibil acest lucru, pentru că noi nu avem inițiativa legislativă, nu suntem nici ramura executivă în Uniunea Europeană, ci doar Comisia. Drept urmare, putem cere acest lucru în cadrul unui raport din proprie inițiativă, nu răspunzând la o propunere concretă făcută de Comisie. Pe mine mă interesează, de fapt, dacă ne dorim sau nu un instrument facultativ. Eu îmi doresc un asemenea instrument, Evelyn nu și-l dorește, uh, are tot dreptul să facă acest lucru, însă nu, are, nu, nu consider că trebuie să facă acest lucru în uh, cadrul discutării acestei directive. Deci, printr-o lege nu este posibil să modificăm multe alte acte legislative. Este pur și simplu de o, vorba de o diferență de abordare. Și aș dori să aud care este și opinia celorlalți colegi. Acum, vis-a-vis -vis de conținutul amendelor uh, propuse, consider că foarte multe amendamente sunt constructive, nu doar cele propuse de colegii mei din PPE, și este vorba de propunerile domnului Mitroreva, domnul Weidenholzer, domnul Kreutzmann, Franz Obermeier. Asemenea, amendamente sunt amendamente care uh, se potrivesc cu acest sistem. Sunt amendamente din care sunt uh, sigur că vom putea redacta câteva compromisuri și Întrebarea care se pune este care este abordarea vis-a-vis -vis de opinia complet diferită a colegilor noștri, pe care am amintit-o deja, și vom discuta despre aceste lucruri în întâlnirile cu ceilalți raportori din umbră. Am spus deja și doresc să subliniez din nou acest lucru, că Parlamentul European a hotărât deja că își dorește un uh, un instrument uh, opțional. Și în uh, Germania situația este puțin uh, dificilă pentru că Bundestagul nu este de acord cu acest instrument opțional, însă Bundesratul În Bundesrat situația este puțin diferită pentru că atitudinea este pozitivă față de acest, uh, față de acest instrument opțional și te asigur de acest lucru, Evelyn. Și această atitudine pozitivă este păstrată. Oricum, există aceste două tabere opuse. Va trebui să vedem uh, cum se vor desfășura negocierile și cum va arăta până la urmă majoritatea care va rezulta în urma acestor negocieri. Vă mulțumesc. Da, cred că trebuie să ajungem la o reconciliere, însă mă bucur că ai creionat atât de clar diferențele între cele două tabere. Evelyn, vă mulțumesc și pentru a nu ajunge la o impresie greșită Decizia în Bundesrat uh, datează din uh, perioada în care nu majoritatea în Bundesrat era alta. Uh, socialiștii și democrații nu aveau majoritatea în Bundesrat. Și vă aduc aminte că în Germania toate grupurile politice au votat o decizie prin care se opun instrumentului opțional. Și acesta va fi și mandatul uh, respectat și de guvernul federal german. Bundestagul este organul politic care uh, este important din acest punct de vedere. Apoi aș dori să mai înlătur o neînțelegere. În raportul Wallis, despre care se spune întotdeauna că prin acest raport Parlamentul European a cerut un instrument opțional. Ei bine, vă rog să citiți cu foarte mare atenție acest raport, pentru că acolo se spune că acest model ar fi unul de dorit, însă se cere Comisiei Europene ca, printr-o analiză de impact, să evalueze cu mare atenție care sunt consecințele acestui model, însă, în același timp, Comisia Europeană îi se cere să analizeze și celelalte posibilități, celelalte modele. Serviciile Parlamentului European au uh, analizat cu mare atenție analiza de impact a comisiei, au spus că din punct de vedere metodologic nu este nimic în neordine, în neordine dar există anumite puncte problematice. De exemplu, concluziile Comisiei Europene nu se bazează pe fapte pe fapte dovedibile sau pe, se bazează de fapt pe fapte care sunt uh, greu de dovedit, un lucru care reprezintă o problemă. Și în plus, uh, Chiar serviciile Comisiei Europene au recunoscut că un punct slab al analizei de impact al Comisiei Europene este faptul că a fost orientată înspre acest instrument opțional și nu au, uh, nu s-au ocupat suficient de mult de celelalte modele pentru a înțelege care dintre aceste modele ar fi cel mai bun. În acest context, nu ar trebui să uităm de aceste elemente, pentru că în momentul în care adoptăm niște legi, acestea trebuie să fie foarte bine fundamentate, să se bazeze pe, pe baze foarte solide. În legătură acum cu amendamentele, doresc să spun că am regăsit o serie întreagă de amendamente de o foarte bună calitate și, în, spre deosebire de Hans Peter, eu iau în serios toate amendamentele și nu doresc să recurg la acest ton Hans Peter pe care l-ai uh, folosit tu, ridiculizând unele amendamente. Eu voi lua în serios toate amendamentele propuse și le voi examina cu foarte mare atenție. Cred că prin amendele sale, Robert uh, Rochefort se referă la un element foarte important și anume piața produselor uh, de mâna a doua și aici trebuie să facem ceva pentru că, într-adevăr, până acum această piață a produselor de mâna a doua a fost puțin uitată și această abordare mie mi se pare una demnă de analizat cu mare atenție. La fel, ar trebui să evaluăm foarte atent ceea ce au făcut colegii noștri Weidenholzer și domnul uh, Repom Mitro, pentru că uh, dumnealor au spus că mă lasă pe mine să mă ocup de instrumentul opțional, ei urmând să, uh, să se concentreze asupra altor puncte acest lucru nu înseamnă că dumnealor sunt de acord cu instrumentul opțional, ci doresc să introducă noi elemente pe care eu nu le propusesem. În rest, ei sunt de acord cu amendamentele propuse de mine și pur și simplu nu și-au dorit repetarea acestora. Și spun aceste lucruri pentru ca situația să fie înțeleasă foarte bine și să nu apară aici colo diferite basme și povești. Există apoi o serie de amendamente pe care pur și simplu nu le pot sprijini. Este vorba, desigur, de amendamentele lui Jürgen Kreutzmann și altele care conțin sistemul opțional, dar nu amendamentele domnului Kreutzmann care duc, de fapt, la o reducere a protecției consumatorului, nu doar în contextul propunerii Comisiei Europene, ci a protecției consumatorilor care există deja în uh, statele membre. Și mă gândesc acum la directiva privind uh, consumatorii pe care am adoptat-o deja din 2011. Nu pot fi nicicum de acord cu această propunere deci, domnule Kreuzmann, vă spun un nu hotărât din acest punct de vedere. O scădere, a, o reducere a protecției consum, consumatorilor în statele, în statele membre este un lucru cu care nu voi fi niciodată de acord. Trebuie să analizez mai mult amendamentele domnului Fox Sunt de acord cu multe din amendamentele propuse de domnul Fox și apoi am o atitudine pozitivă asupra următorului element. În propunerea mea m-am referit la o armonizare uh, minimă. Există aici un, uh, o diferență de termeni în, uh, în uh, germană. Uh, deci îmi doresc stabilirea, de fapt, uh, stabilirea unor, unui corpus comun de standarde comune și îmi doresc ca din acest corpus să facă, de fapt, cât, parte cât mai multe elemente. Domnul Rochefort dorește să meargă în direcția atingerii unei armonizări maxime. Eu sunt dispusă să merg și eu pe această cale, pentru că dacă vom reuși ca în anumite domenii să creăm dispoziții legislative mai extinse pe plan european, mi se pare că acest lucru este o idee foarte bună și Poate vom merge pe aceeași cale pe care am urmat-o împreună cu domnul Schwab când am discutat directiva pentru protecția consumatorilor, să avem acest mix acolo unde este posibil să avem o armonizare posibilă și acolo unde nu este posibilă datorită faptului că statele membre nu sunt de acord uh, cu acest lucru, atunci să ne dorim impunerea totuși a unor a câtorva standarde care trebuie respectate. Înainte de încheiere, Doresc să vă rog, pentru că am văzut că reprezentanții Consiliului sunt alături de noi și datorită faptului că domnul Lene nu a avut ocazia ieri să prezintă în Comisia Jurii amendamentele mele și a declarat că între timp și Consiliul își dorește uh, instrumentul uh, facultativ și că președinția lituaniană va transforma acest instrument opțional într-o prioritate, aș dori să întreb reprezentanții Consiliului aici prezenți care este situația adevărată. Știi foarte bine, Malcolm, când am vizitat Lituania, am discutat și cu ministrul responsabil pentru economie, care ne-a spus pur și simplu că această temă nu este o prioritate pentru ei, că nu au niciun interes să avanseze cu ea. Deci avem declarații uh, controversate și poate ar fi o idee foarte bună dacă reprezentanții Consiliului n-ar spune care este situația adevărată. Permiteți-mi să mai spun un lucru înainte de a încheia. Un punct mă deranjează foarte mult când vine vorba de abordarea din comisia jurii și în cele spuse de Hans Peter și alți colegi, să se facă această diferențiere între uh, transfrontalier și netransfrontalier, să se facă o diferențiere între diferite produse și apoi, prin intermediul articolului 13, să se ofere posibilitatea statelor membre, dacă acestea își doresc pentru domeniile care nu sunt acoperite de un instrument opțional, ca acest instrument opțional să fie posibil pentru piața internă a statelor respective. Eu mă tem că vom crea un haos total în care consumatorii și întreprinderile nu vor mai, uh, nu vor mai ști ce se întâmplă un reprezentant de la Direct Marketing din Franța, pe care l-am întâlnit luni, mi-a spus, știți, doamnă Gebhardt, pentru noi acest model este unul foarte dificil, acest model opțional, pentru că am verificat cum accesează consumatorii tineri de astăzi uh, piața. Deseori intră în anumite magazine, dar nu cumpără nimic din magazinele respective, ci își cumpără produsele pe care le-au văzut acolo pe internet sau invers. Deseori, datorită faptului că tinerii sunt uh, atât de interconectați, se află într-un uh, magazin, își folosesc telefonul uh, mobil inteligent pentru a comanda un bun de pe internet și apoi în, în, se confruntă cu următoarea situație. În magazinul respectiv ar, pot cumpăra un produs conform dreptului german sau francez, și uh, pe internet se aplică dreptul european opțional și nu știu exact ce înseamnă acest lucru. Deci confuzia este prea mare. Deci dacă ne gândim la tinerii de astăzi care sunt uh, atât de conectați cu internetul tot timpul și folosesc uh, diferite posibilități, nu cred că ar fi o idee să să creăm această confuzie pentru că dacă introducem acest instrument opțional, el nu înseamnă decât că vom da de lucru multor avocați, dar nu vom contribui cu nimic la certitudinea juridică. Da, cred că vom mai reveni as- asupra acestui punct mai târziu. Wenn das so geschieht, und ich kenne das auch. Da, dacă așa se va întâmpla, și într-adevăr, așa se întâmplă, Uh, oamenii merg în, uh, într-un magazin, compar prețurile și văd că prețurile de pe internet sunt mai ieftine pentru că costurile sunt mai uh, reduse și găsesc o ofertă din Lituania, din Regatul Unit, din Franța sau din Spania. Cred că atunci problemele sunt și mai mari pentru că um, opțiunile diferite de, din internet sunt legate de diferite sisteme de drept. Pentru că uh, produsele respective se vând conform dreptului spaniol, lituanian și așa mai departe. Da, însă nu trebuie să uităm că trebuie, că de fapt se evită, se ocolește dreptul consumatorului dacă impunem acest instrument opțional. Da, aceste puncte ar fi trebuit să le fi discutat când am avut uh, dezbaterea principială anterior, când am discutat analiza de impact și așa mai departe. Acum am ajuns puțin mai departe. Trebuie să auzim care este și opinia celorlalți raportori din uh, umbră, domnul Kreutzmann, urmat de domnul Fox. Doamna Gerhardt, mă întreb ce ne dorim. Ne dorim un progres al pieței interne sau ne dorim să nu obținem nimic? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne punem în primul rând. Și revin acum la tema drepturilor consumatorilor. Însă primul punct este următorul. Domnul Mayer ne-a spus că și am văzut că acest lucru s-a întâmplat cu domnul Schwab, care și-a dorit uh, cons- uh, consolidarea drepturilor uh, consumatorilor, că trebuie să țină seama de diferențele culturale și am putut progresa. Putem să avem prin acest instrument opțional și o protecție a consumatorilor mai sporită. Care ar fi consecința? Nici o întreprindere nu este obligată să facă acest lucru. O societate va analiza situația, va cântări riscurile, va vedea dacă are o piață mai mare, uh, va cântări o piață mai mare cu protecția sporită a consumatorului și în anumite sectoare va ajunge la concluzia că beneficiile sunt mai mari și va oferi aceste produse conform uh, noul instrument. O societate care are o piață mai mare în Franța și în uh, Germania, nu este foarte interesat de piața din Lituania, Luxemburg sau alte piețe mai mici. Deci întotdeauna va avea loc acest proces de cântărire a avantajelor și dezavantajelor. Și atunci poate alege acest uh, instrument opțional pentru că atât consumatorii cât și întreprinderile uh, aleg un sistem și sunt de acord cu colegul nostru. Nu știu dacă trebuie să alegem un uh, regulament sau o directivă. Este clar că Comisia a făcut o propunere. Eu am în propriile mele, mele să vedem ce vom alege. Când vine vorba de uh, protecția consumatorilor, aveți dreptate, greșelile existente trebuie corectate. Însă, ce am făcut deja și eu respect cele hotărâte de noi, este să există o protecție sporită în, uh, prin intermediul acestui instrument opțional și să ne asigurăm că aceste standarde sporite sunt uh, impuse. Însă nimănui, nimeni uh, nu-și dorește o lege care nu este folosită de nimeni, de întreprinderi. Pentru că Domnul Maier a, a făcut un, a făcut un uh, lucru foarte bun. S-a spus dacă nu vom uh, obține nimic, atunci trebuie să vedem exact ce anume este folosit. Și fenomenul pe care l-ați descris dumneavoastră, doamnă Gebhardt, este unul real. Acest lucru este un lucru pe care îl fac și eu. Toată lumea intră într-un uh, magazin, vede care sunt prețurile, apoi vede că pe internet prețurile sunt mai ieftine. Chiar și eu am făcut acest lucru. Am văzut că un televizor costa 100 de euro mai puțin dacă îl comandam pe, de pe internet, însă nu l-am comandat pentru că eu am preferat să am o persoană de contact. Dacă sunt probleme cu televizorul, mi este mult mai ușor să-l duc înapoi în magazinul din care l-am uh, cumpărat Deci este întotdeauna acest proces de cântărire a, a avantajelor și dezavantajelor. Desigur, pentru unele produse nu aveți nevoie de consiliere tehnică, deci puteți uh, cumpăra un uh, produs de pe internet și probabil nu aveți nevoie de consiliere foarte mare uh, feritoare la folosirea acestuia. Uh, intenția nu a fost de a dăuna consumatorilor, ci pur și simplu de a spune că avem nevoie de un instrument opțional care să fie folosit în realitate. Trebuie să fim uh, sinceri, știm foarte bine care este poziția industriei germane care se potrivesc acestui instrument, considerând că oricum uh, acest instrument nu va deveni o realitate pentru că nu va fi folosit de noi. Și aceasta este problema, doamna, doamna Gerhardt. Vom avea o lege care nu va fi folosită de nimeni și acest lucru nu poate fi în interesul nostru. Știu foarte bine că și grupul meu politic din Germania nu este de acord în totalitate cu acest uh, instrument opțional, însă este pur și simplu o opțiune pe care avem, o cerere care să fie folosită. Unele lucruri, într-adevăr, trebuie corectate și în directiva privind consumatorilor, însă dacă exagerăm prea mult cu protecția consumatorului, uh, ajungem la dispariția cererii și a opțiunilor pentru consumatorii europeni, un lucru cu care nu putem fi de acord. Domnule Fox, vă rog. Well, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun domnului Kreuzmann că eu îmi doresc să se obțină progrese pe piața unică și probabil dumneavoastră știți acest lucru, însă nu cred că această uh, propunere aduce vreun progres. Este pur și simplu un pas înapoi și mă întreb uh, dacă nu cumva are mai mult de a face cu ambiția personală a lui Vian Redding decât cu încercarea de a spori protecția consumatorilor. După cum știți, eu mă pun în totalitate acestei uh, propuneri și sunt uh, sceptic în legătură cu orice beneficii ar putea aduce pentru întreprinderi, pentru statele membre sau pentru consumatori sunt preocupată că actorii interesați aproape la orice nivel se opun acestui uh, pas. De ce ne pierdem vremea cu această propunere când ar trebui să ne uh, axăm pe barierele în calea comerțului uh, transfrontalier, de exemplu regulile pentru reclame, complicațiile din sistemele fiscale sau sistemele rapide de soluționare a litigilor. Nu se creează decât incertitudine juridică cu privire la interpretarea noului instrument, se creează costuri suplimentare care vor fi până la urmă suportate de mediul de afaceri și de către consumatori. Și am o întrebare pentru comisie. De ce încă ne mai gândim la această propunere când ați admis în, uh, că propria noastră evaluare de impact a avut defecte. Pornind de la aceste puncte de principii, uh, eu cred că trebuie să fim pragmatici în legătură cu această propunere care se află în fața noastră. Eu am încercat să am atitudine pragmatică prin amendamentele pe care le-am înaintat, deși uh, consider că este o abordare radicală, totuși o susțin pe doamna Gebhardt care încearcă să schimbe totul într-o directivă pozitivă. Mă preocupă însă lipsa de informații pe care uh, o avem uh, în legătură cu impactul acestei uh, schimbări, iar eu cred că Comisia ar trebui să facă o evaluare de impact a beneficiilor în cazul în care transformăm această propunere în directivă. Eu cred că nu vor face acest lucru pentru că deja și-au stabilit o direcție, indiferent ce dovezi au că n-ar trebui să meargă pe această cale. Sunt anumite subiecte care încă mai trebuie rezolvate pentru a echilibra această uh, propunere uh, înspre uh, consumatori. Uh, prin urmare, înaintez amendamente pentru dreptul de a respinge uh, în legătură cu uh, condițiile standard, cu modelul de contract și așa mai departe. În ceea ce privește căile de atac, uh, e clar că vom asista la uh, o schimbare totală și neacceptabilă a uh, sistemelor uh, naționale din Regatul Unit în acest domeniu. Această propunere înseamnă că consumatorii vor putea să aleagă uh, orice cale de atac își doresc și își vor pierde pe termen scurt dreptul de a respinge un produs. Prin urmare, uh, consumatorii din Regatul Unit vor uh, face față unui sistem de luare a litigilor diferit de cel național, ceea ce ar putea crea confuzie pentru consumatori sau pentru uh, întreprindere atunci când își solicită drepturile. Prin urmare, înaintez amendamente împreună cu doamna Gebhardt în legătură cu tipurile de contract ca formă alternativă de soluționare a litigilor, din moment ce căile de atac de aici nu sunt în niciun fel uh, suficiente. Se includ uh, contracte cu scop dublu, care ar trebui însă aliniate cu directiva pentru drepturile consumatorilor pentru a se ajunge la un anumit nivel de armonizare. Atât întreprinderile cât și consumatorii um, ar trebui să aibă de beneficiat de pe urma acestor contracte în baza acquis comunitar. Sper că colegii vor putea să susțină aceste amendamente care doresc doar o armonizare juridică pentru un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor. Toate acestea se vor aplica tuturor actorilor de pe piață pentru că aceasta este abordarea corectă pentru a consolida încrederea cetățenilor în piața unică și în aceeași măsură pentru a crea un nivel de acțiune echitabil pentru întreprinderile care operează la nivel transfrontalier. Dacă tot uh, am uh, ocazia să mă adresez Consiliului, a dori să le spun că nu există niciun fel de consens în legătură cu această propunere, este controversată și dăunătoare. Prin urmare, uh, sfatul meu pentru irlandezi este să nu se implice deloc în acest proces. Mulțumesc. Domn președinte, mulțumim foarte mult tuturor. Am promis doamnei Todemer că va avea timp să răspundă la toate acestea, însă nu pot să fiu excesiv de generos pentru că mai trebuie să discutăm și problema tutunului. Și acolo sunt multe amendamente înaintate. Dacă președinția Edoneză dorește să intervină, sigur poate să o facă. Dacă nu, sunt sigur că au ascultat cu atenție tot ce au avut de spus colegii uh, mei. Dar, dar îi dau cuvântul domnului Sedmaier, uh, să ne, uh, domnului Sedmaier să ne spună măcar ce crede în legătură cu amendamentele care au fost uh, înaintate sau, mă rog, cu alte aspecte pe care își dorește să le aducă în discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun Câteva cuvinte în legătură cu un aspect care a revenit în diversele intervenții ale eurodeputaților în legătură cu evaluarea de impact. Aș dori să spun câteva cuvinte, apoi și despre uh, problema naturii instrumentului, armonizării, mm, să spunem ce armonizare ne dorim pentru acest instrument și apoi vreau să comentez în mod clar în legătură cu exemplul practic pe care l-a dat doamna Gebhardt, pentru că mi se pare că este un exemplu excelent. Aș dori să demonstrez aici uh, cum funcționează un astfel de exemplu în practică, însă foarte succint. Mai întâi în legătură cu evaluarea de impact. Mm, aș dori să reacționez mai întâi domnului Fox, spunând că nu admitem deloc faptul că evaluarea noastră de impact are defecte, din contră, noi suntem foarte mândri de ea, credem că este o evaluare de impact foarte bună. Cât privește criticile doamnei Gebhardt... Dumnezeu a spus că aceste concluzii nu se bazează pe date care pot fi uh, dovedite. Am avut deja ocazia de a discuta despre acest lucru. Toate datele cantitative care au fost la dispoziția noastră le-am folosit și acolo unde nu am avut la dispoziție asemenea date cantitative, ne-am bazat pe date calitative. Este un lucru recunoscut de unitatea de analiză de impact de la Parlamentul European. Acolo unde, am av- unde ne-am bazat pe date calitative, am spus acest lucru foarte clar și am și arătat cum Uh, cum au arătat calculele noastre. Este pentru, am spus foarte clar că pentru costurile de tranzacții nu există o definiție clară și acest lucru a fost recunoscut de propria dumneavoastră unitate a evaluării impactului. Însă, ceea ce este important este folosirea, uh, este vorba de analizarea celorlalte modele doamna Gebhardt, este vorba de o armonizare minimă sau una completă și prima variantă aduce cu sine două probleme. Pentru că ea nu atinge obiectivul de a șterge diferențele legislative naționale. Acestea ar rămâne în continuare. Atât prima variantă cât și varianta armonizării com- complete aduc cu sine următoarea problemă. Întreprinderile care nu doresc să exporte de, deloc vor avea în continuare 209 de miliarde de euro, de, de euro doar pentru a înțelege dreptul național. Dacă, dacă avem instrumentul opțional, atunci costurile ar fi mai reduse, în jur de 2 miliarde de euro, însă doar pentru societățile care aleg instrumentul opțional dacă recunosc că acest lucru aduce cu sine un avantaj. Și acum, exemplul practic. Mi se pare că este un exemplu foarte bun. Închipuiți-vă că cineva într-un magazin cumpără un produs și îl cumpără într-adevăr conform dreptului național. Sau are un iPad, se uită pe iPad, dacă nu cumva găsește produsul respectiv, respectiv și pe internet, uh, oferit de altcineva dintr-un alt stat membru și ei bine găsește un preț redus pentru același produs. Și știm foarte bine că un uh, consumator uh, normal, pentru un consumator normal, prețul și renumele uh, unei mărci sunt foarte importante. Un consumator nu știe, nu înțelege că, se, că într-un context transfrontalier se, aple, se, se aplică sisteme diferite de drept de obicei nu citește condițiile generale de vânzare, dacă le citește nu prea le înțelege, drept urmare decizia este luată conform renumelui și prețului. Și, într-adevăr, conform uh, dreptului european comun în materie de vânzare, poate să cumpere un produs mai ieftin și nu are nimic de temut pentru că nivelul de protecție a consumatorului este mai mare sau același cu cel care, conform achiului comunitar, îi este garantat și acum. Deci este vorba de opțiuni mai multe și prețuri mai reduse. Un consumator nu are nimic de temut din punct de vedere juridic. Dar ceea ce este, ceea ce este important, după cum a spus domnul Kreutzmann, un consumator nu trebuie să cumpere un produs de pe internet, ci poate să ia această decizie sigură. Dacă pentru el Uh, prețul nu este atât de important și sistemul uh, legislativ național este mai important pe care îl cunoaște, atunci poate să cumpere produsul respectiv în magazin. Ce ne dorim noi este să dăm această alegere consumatorului, un lucru care nu este posibil acum conform regulamentului Roma 1. Și în final să răspund domnului Fox. Interest sunt foarte interesat uh, să ascult detalii în legătură cu afirmația voastră că Comisia ar trebui să facă um, o evaluare de impact pentru armonizarea minimă care se găsește în câteva amendamente ale unor eurodeputați. În conformitate cu codul de procedură al fiecărei instituții, fiecare instituție trebuie să facă uh, o evaluare de impact dacă dorește să ducă schimbări la o pro propunere. Noi am făcut o evaluare de impact care este foarte cuprinzătoare și de care, repet, suntem foarte mândri. Mulțumesc, domnule președinte. Domn președinte, um, trebuie să abandonăm acest subiect. E clar că mai sunt multe de făcut uh, între raportori pentru uh, a găsi o listă de vot pentru două poziții foarte uh, diferite. Speram însă să nu readucem în discuție subiecte pe care le-am discutat anterior detaliat, însă Comisia încă mai trebuie să convingă un număr mare de oameni dacă e vorba despre o majoritate, ne vor spune voturile. Însă e clar că avem două poziții clare, așa cum reiese din amendamente. Iar cei doi raportori vor trebui să voteze pe marginea lor pe două liste de uh, vot. După părerea mea, ar fi trebuit să programăm ocazia de a discuta amendamentele de compromis pe 17 și 18 uh, iunie. Însă ține de dumneavoastră să asigurați logistica. Vom discuta amendamentele pentru că apoi să trecem la vot. Data viitoare ne vom axa pe structura de vot și pe cele două alternative clare care se nasc. Și atunci uh, comisia se poate hotărâ. Iar după aceea, dacă doamna uh, Gebhard uh, are opinia care uh, prevalează, vom solicita evaluări de impact ulterioare pe acest subiect. Cred că a trecut vremea are discutării analizei de impact, pentru că acum trebuie să trecem la decizii. Președințiile irlandeză și lituaniană vor vedea exact ce prioritate vor acorda uh, acestui uh, dosar. Oricum, Consiliul a luat notă de comentariile făcute de uh, colegi, mai ales de doamna Gebhardt și de domnul Fox. Dacă nu doresc uh, raportorii să revină la subiect, eu uh, propun să abandonăm cu totul uh, această discuție și să rediscutăm lucrurile pe 17 și pe 18 în legătură cu modul în care ați dori să procedăm cu cele două direcții care rez din amendamente. Vi se pare acceptabil dumneavoastră raportorilor? Da? Bun. Uh, mulțumesc foarte mult uh, reprezentantului Comisiei. Ne bucurăm că am reușit să vă dăm cuvântul la această uh, discuție. Acum vom discuta despre tutun. Sala se va umple de tutun, nu de fum de țigară însă. Și vom purta discuția legată de acest subiect. Uh, so now, um, if, um, if we could please have some silence because we need to get straight. Vă rog să faceți liniște pentru că trebuie să trecem direct la următorul uh, subiect. Vom examina un număr foarte mare de amendamente în legătură cu directiva care vizează uh, tutunul, 481 de amendamente. Doamna Hanslick trebuie să se ocupe acum de acestea. Doamna Steiler este și dânsa în sală din partea SND. Domnul Kreutzmann, uh, aș dori să fiți atent la mine, spune domnul președinte. Uh, Uh, vă ocupați de această problemă în numele domnului Schmidt sau vine domnul Schmidt? În regulă, domnul Mastru nu este aici, domnul Bilă nu este aici, uh, dar poate revine, nu se știe. Da, se pare că revine. Nu știu cine e responsabil de subiect din partea comisiei, dar cred că este vorba de domnul Rees, nu? Cine se ocupă de problema tutunului din partea comisiei în această dimineață? Domnul Schnitzels. Dar oricum, uh, poate v-am pronunțat numele greșit, vă dau uh, ocazia să vă uh, prezentați mai târziu. Dumneavoastră sunteți uh, șef de unitate, am înțeles. Veți uh, comenta pe marginea amendamentelor mai târziu. Uh, cu siguranță și Consiliul va asculta cu atenție. Deci, doamna Hanslich. Care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu aceste 481 de amendamente, dincolo de faptul că sunt prea multe? Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Într-adevăr, cum tocmai a spus uh, Malcolm Harbert, am primit 481 de amendamente. Însă mă bucur să spun că sunt uh, câteva aspecte în legătură cu care există posibilitatea de a ajunge la un compromis. Cu toate acestea, sunt uh, și domenii care ne pun mai multe probleme și care vor reprezenta o provocare. Voi începe mai întâi cu partea mai ușoară. În ceea ce vește articolul 3, uh, uh, o majoritate a amendamentelor se leagă de actele delegate și de nefolosirea lor. Suntem de acord că competențele în legătură cu definirea uh, conținutului anumitor uh, uh, produse bazate pe tutun trebuie lăsate la latitudinea colegiuitorilor și aici nu cred că apar probleme. La articolul 5, amendamentele se leagă de notificare care acoperă și alte substanțe care conțin nicotină și alte produse destinate fumatului. Alte amendamente sugerează că ar trebui să nu existe niciun fel de uh, solicitare de notificare în anumite uh, domenii pentru a simplifica uh, legislația pentru IMM-uri. Alte amendamente uh, vizează excluderea altor substanțe pe bază de nicotină în afara uh, țigărilor deci alte produse n-ar trebui acoperite de eh, notificare. Sunt mai multe amendamente care merg în această direcție. Aș dori să eh, văd care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Apoi trecem la articolul 12. Aici am primit un număr foarte mare de amendamente și aici discutăm practic de eh, descrierea produselor. Printre alte subiecte, amendamentele vizează eliminarea or oricărei uh, trimiteri la diametrul uh, țigărilor. Susțin articolul 12 în forma sugerată de către Comisie și consider că n-ar trebui să existe uh, elemente înșelătoare pe, în ceea ce privește ambalajul, să nu existe elemente așadar care să sugereze că um, produsele sunt mai puțin dăunătoare. Însă, în ceea ce privește diametrul țigărilor, e bine, acesta nu induce în eroare consumatorii, doar rezultatul informărilor de pe pachet sunt cele care pot să fie înșelătoare înșelătoare. Dacă consumatorii sunt bine informați, ei ar trebui să aibă la dispoziție o opțiune. Altfel, ar trebui să uh, interzicem și țigări cu diametru mai mare sau uh, uh, alte uh, produse, trabucurile printre ele. Cât privește țigările, acestea pot să aibă diametre diferite. Uh, câtă vreme uh, sunt ambalate într-un ambalaj standard. Putem fi de acord că sunt dăunătoare, indiferent de diametrul lor. Prin urmare, ori interzicem uh, toate țigările, ori nu. Deci aici trebuie să fim consecvenți. Apoi, în ceea ce privește articolul 14 și uh, combaterea comerțului ilicit, e bine, eu cred că aici am putea să ajungem la un uh, compromis. Toate amendamentele vizează un control mai bun, mai eficace și mai eficient pentru toate produsele pentru a putea face față comerțului ilegal. Elementul de identificare ar trebui să fie unic, sigur și imposibil de uh, reprodus. Toate elementele care merg în această direcție se vor bucura de sprijinul meu. Mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că instrumentul pentru stocarea datelor uh, legate de producători și importatori, deci ca această parte terță, ar trebui să fie într-adevăr autonomă și independentă de comerț. Sunt amendamente care merg în această direcție. În ceea ce privește articolul 16, bine, nici acesta nu uh, pune probleme majore, nu sunt controverse aici. Se vorbește de uh, vânzări transfrontaliere. Toate amendamentele sugerează că ar trebui să interzicem astfel de vânzări pentru că nu există posibilitatea de a verifica vârsta cumpărătorilor. Eu susțin de asemenea o interdicție în ceea ce privește distribuirea produselor pe bază de tutun eh, care sunt oferite eh, gratuit sau eh, la un preț redus. Acesta este uh, amendamentul 391. Mai există un amendament care vizează uh, punctul de vânzare al uh, produselor pe bază de tutun. Se solicită ca uh, uh, punctele care uh, se solicită să se elimine din uh, punctele de vânzare uh, vitrinele care expun produse pe bază de tutun. Se pare că astfel de măsuri generează rezultatul dorit. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest amendament, care sunt sugestiile dumneavoastră. Iar în cele din urmă, uh, produsele care conțin nicotină. Abordările variază aici. Anumite amendamente sugerează ca toate uh, produsele de genul acesta să fie acoperite prin directiva care guvernează produsele medicale. Unii sugerează ca doar anumite asemenea produse să fie uh, acoperite, adică acelea care sunt folosite pentru scopuri medicale. Iar în cele din urmă, câteva amendamente sugerează ca toate aceste produse să fie acoperite de regulamentul pentru produsele pe bază de tutun. Asta pentru siguranța consumatorilor. Eu însă mi-am sugerat ca toate uh, aceste produse să fie acoperite de directiva care guvernează produsele medicale, pentru că eu consider că aceia care își doresc să renunțe la fumat ar trebui să aibă ocazia să uh, cumpere produse bune și uh, bine testate. Această abordare este similară cu cea uh, legată de plasturii cu uh, nicotină. Au fost uh, înaintate amendamente care merg în această direcție. Am înțeles însă care sunt și argumentele propuse de către consumatori. Anumiți consumatori ne informează că nu folosesc uh, țigările electronice pentru a se lăsa de fumat. Ei ar dori mai degrabă să folosească aceste țigări uh, de plăcere, ca atare. Există amendamente din partea grupului verzilor, printre uh, alții, și uh, o anexă care s-a uh, propus pentru uh, Uh, regulamentul care vizează protecția consumatorilor, care ar trebui să se aplice și aici. Mai sunt și alte amendamente care uh, vizează perioadele de tranziție, care ar trebui extinse, iar eu susțin aceste amendamente. Cam atât în legătură cu partea mai ușoară. Acestea au fost uh, aspectele mai puțin controversate ale propunerii. Haideți să trecem acum la cele mai dificile. Iar aici aș dori să mă axez pe două chestiuni. Prima. Articolul 6. Componente. Există un amendament care sugerează să eliminăm orice fel de aditivi, să interzicem aditivii. În alte amendamente, însă, colegii sugerează ca anumiți aditivi tradiționali să fie acoperiți de către o excepție. Se vorbește despre aditivi folosiți de consumatorii mai uh, în vârstă. Există aici, practic, o divergență de opinii uh, care va împiedica găsirea rapidă a unui uh, compromis. Eu consider că aditivi precum uh, cofeina, taurina sau vitaminele ar putea să încurajeze pe tineri să se apuce de fumat. Iar acești aditivi ar trebui să fie limitați. Cu toate acestea, cred că consumatorii ar trebui să aibă libertatea de a alege produsele pe care le doresc, dacă chiar doresc să folosească produse pe bază de tutun până la urmă. Ar trebui să ne gândim că sunt aditivi care sunt atractivi doar pentru vârstnici, care însă nu ar pune în pericol obiectivele acestui act legislativ. Prin urmare, haideți să analizăm aceste propuneri și să încercăm să nu sugerăm soluții care n-ar fi eficiente. De asemenea, există diferențe semnificative uh, în ceea ce privește uh, articolul 6, aliniatul 10, și anume excepțiile. Eu am sugerat ca aceste excepții să fie uh, eliminate cu totul, și aici am primit și amendamente care să meargă în această direcție. Anumite amendamente, însă, cred că aceste excepții ar trebui păstrate și ar trebui folosite doar pentru anumite tipuri de produse. În ceea ce privește etichetarea și uh, pachetele, adică articolele 8, 9, 10, 11 și 13, e bine, anumiți colegi sugerează că n-ar trebui să stabilim o dimensiune minimă pentru avertismentele pentru sănătate. Alții sugerează ca dimensiunea procentuală a acestor uh, avertismente să fie modificate, iar propunerile variază 14%, 15%, 16%, 75% sau 85% din ambalaj. Mai există și o altă propunere de a introduce uh, ambalaje simple mai există probleme legate de uh, locul unde se uh, află aceste avertismente. Trebuie să se afle în centrul pachetului, sus, jos și așa mai departe. Unii colegi sugerează că trebuie să eliminăm uh, trimiterea la forma ambalajului. Pacovania, jak na przykład formie. Și de asemenea că ar trebui să permitem și alte forme de pachete. De exemplu, forme cilindrice sau în formă de pungă și uh, a mai fost propuneri legate de așa numitele pachete flip-top cu capacul care uh, se desface. Deci, cum vedeți, uh, opiniile sunt destul de divergente și aceasta este cea mai dificilă provocare cu care ne confruntăm. Uh, trebuie să găsim o soluție acceptată de toată lumea și aici m a interesat foarte mult opinia noastră. Și în fine, domnule președinte, amendamentele pe care le-am primit uh, merg în diferite direcții. Nu am suficient timp acum să îl prezint fiecare în detaliu, dar cred că am reușit să le prezint pe cele mai importante. Opiniile diferă între colegi, de aceea un compromis va fi foarte dificil de realizat. Totuși, eu sunt uh, optimistă din fire și sper că vom uh, ajunge la niște compromisuri pe chestiunile pe care tocmai le-am enumerat. Sunt uh, deschisă sugestiilor dumneavoastră. Aș vrea să invit colegii să înțeleagă că deși sunt foarte deschisă sugestiilor noastre, e, poate fi foarte dificil să uh, le încorporez undeva. Uneori, uh, uneori trebuie să luăm decizii foarte dure în procesul de compromis. Și acum aș vrea să aud opinia noastră, uh, opiniile noastre, pentru că acestea vor fi foarte importante pentru mine și vor fi foarte utile ca să ajungem la compromisuri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru analiza foarte clară pe care ați făcut-o amendamentelor. Cred că asta e foarte util. Așadar, haideți să ascultăm raportorii din umbră care doresc să-și apere propriile amendamente. Începem cu doamna Strider. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorilor. Aș vrea să încep mulțumindu-i pentru uh, activitatea sa. Știu că acum grupul meu nu susține încă foarte multe amendamente de compromis, dar totuși cred că putem colabora și putem reuși la un să ajungem la un fel de compromis pe care să-l susțină și grupul uh, SND. Deci dați-mi voie să încep cu punctele pe care avem consens. Uh, Salut uh, consensul legat de uh, vânzarea transfrontalieră a uh, țigărilor, dar cred că acesta ar trebui să se extindă și la o interdicție a display-urilor la punctele de vânzare. În Scoția s-a făcut acest lucru și chiar face o diferență. Am propus amendamente pentru că se știe că advertising-ul este folosit pentru a crește consumul de tutun și punctele de vânzare sunt o, foarte importante din acest punct de vedere. Uh, aceste puncte de vânzare, reclama la punctele de vânzare are un mare impact asupra tinerilor care fumează. 40% dintre uh, adolescenți știau că există aceste uh, reclame și spuneau că cei care spuneau că au de gând să fumeze și aminteau mai bine ce reclame văzuseră la aceste puncte de vânzare. În Norvegia, după interdicția acestor puncte de vânzare, s-a dovedit că această interdicție reprezintă o barieră pentru tineri care nu se mai apucă așa de mult de fumat. Apoi, de asemenea, uh, interdicția uh, oferirii de țigări gratuite, pachete gratuite sau produse cu discount, cred că toate aceste lucruri sunt foarte importante. Totuși, mă alarmează și mă dezamăgește amendamentul legat de țigaretele mentolate, pentru că se justifică că aditivul acesta n-ar fi atât de periculos și că nu există dovezi. Vă asigur că există suficiente dovezi științifice împotriva utilizării aditivilor și aici în Parlament a venit mai de mult un reprezentant al Centrului German de Cercetare în domeniul cancerului și ne-a vorbit despre aceste efecte, pentru că țigările, mentolul maschează efectul iritant și face mai ușor uh, inhalarea. Crește așadar uh, riscul de cancer, pentru că pe măsură ce inspiri fumul mai adânc, uh, uh, te expui mai mult. Și ați spus că noi nu suntem responsabili de sănătatea consumatorilor și ba da, eu nu sunt de acord. Eu cred că trebuie să fim responsabili și eu cred că mentolul uh, este înșelător și atunci nu pot să susțin o excepție pentru mentol. Începește uh, împachetarea, pachetele de țigări, deși am susținut pachete fără niciun fel de inscripție, înțeleg că, și deși am văzut succesul pe care acesta l-a avut în alte țigări, înțeleg totuși uh, uh opiniile altor colegi. Uh, cred că am reușit ca în negocierea anterioară, uh, în 2002, uh, am, am obținut pentru prima dată avertismentele acelea mari, grafice pe uh, țigări și văd că uh, această diluare de la 75% la 50% din suprafața pachetului e un lucru pe care nu îl pot susține. În ce privește amendamentele generale, o să vă surprindă, dar sunt foarte alarmată pentru că se pare că există o încercare de a Uh, reduce drepturile statelor membre de a merge mai departe decât această directivă, folosind uh, piața unică ca o scuză pentru ca standardele să rămână atât de reduse încât doar industria tutunului să beneficieze. Și nu voi folosi piața unică în detrimentul sănătății cetățenilor europeni. Pentru moment, pozițiile noastre pe unele chestiuni par să fie opuse, dar vreau să mulțumesc doamnei Hanslick pentru că este foarte deschisă și abordabilă și sunt sigură că putem, uh, într-un fel sau altul, să colaborăm. Vă mulțumesc pentru eforturi, vă mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Președintele, mulțumesc uh, domnul Kreutzmann în numele domnului Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Uh, e foarte interesant. Eu sunt și raportor din umbră la ITRE, dar am auzit de la colega de la SND cu totul altceva decât am auzit de la doamna Styler la Comisia ITRE. Deci o să fie foarte interesant când votăm la plenară, pentru că avem opinii foarte diferite și sunt sigur că și în Comisia Envy, în Comisia ITRE și aici. O să spun ce ar dori Ole Schmidt să spună, pentru că practic îi țin uh, locul. Îi mulțumește raportorului pentru compromisuri Uh, Oleșmiț se bucură să vadă că multe dintre amendamentele sale au fost preluate, mai ales uh, excepția pentru tutunul suedez de tip snus începește ingredientele și pachetarea. Uh, știți că asta e o mare problemă pentru suedezi, care s-a exprimat și la Comisia ITRE. În fine, susține complet compromisurile, amendamentele de compromis prin trasabilitatea și de asemenea susține majoritatea compromisurilor, dar are unele uh, preocupări. Nu le-am menționat detaliat, pot doar să vă spun acest lucru și probabil că o să le exprime direct raportorul. În ce privește exceptarea mentorului, îi se pare riscantă, pentru că poate crea incertitudine pentru afaceri și pentru consumatorii care nu au niște orientări clare dacă o anumită, uh, dacă acest mentol va fi permis sau nu. Ole Schmidt este dornic să examineze compromisul. Scopul directivei este să îi împiedice pe tineri să se apuce de fumat. Cred că toată lumea e de acord cu asta, e de acord și ce ar trebui să facem, cred, este să avem mai multe programe în țara mea, în Germania, s-au făcut niște programe foarte mari și au un avantaj foarte mare. Cifrele arată că am redus fumatul în rândul tinerilor și când ajungi la acest rezultat că tinerii nu mai fumează, asta are consecințe pozitive în viitor. Deci e important pentru educație, dar foarte important pentru mine este ca părinții să-i susțină pe tineri și să-i îndemne să nu fumeze. De aceea ar trebui să ne uităm mai mult la aceste chestiuni. Țigaretele de tip slim pot fi înșelătoare, crede Ole Schmidt, și el ar prefera să păstrăm propunerea Comisiei în acest sens. El nu este în favoarea interzicerii vânzărilor transfrontaliere la distanță, dar e de acord că este o problemă complicată decât să susțină o, inter- o interdicție totală, este pregătit să găsească un compromis. Aceasta este poziția lui Ole Schmidt. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult în numele domnului Schmidt. Domnul Bilan este aici, deci vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. S-au făcut aproape 500 de amendamente la raportul doamnei Hanslick, deci cred că va trebui să muncească foarte mult ca să reușească să ajungă la niște amendamente de compromis. Cred că avem uh, unele chestiuni care în continuare sunt problematice. Susțin Comisia în propunerea sa de a interzice toți aditivii, tot, toate aromele care pot fi înșelătoare, cred că ar trebui să existe o interdicție pentru toți aditivii înșelători, dar nu cred că diametrul unei țigarete are vreun impact asupra hotărârii pe care o ia o persoană să fumeze sau să nu fumeze. Ar trebui să reglementăm doar vânzarea acestor țigarete. Așadar, consumatorii întotdeauna au dreptul să aleagă, dar de asemenea trebuie să fie informați că, indiferent de formă și dimensiune, orice țigară este nocivă. Dacă vrem ca uh, acești consumatori să uh, facă o alegere informată, atunci alegerea, alternativa trebuie să existe. De asemenea, cred că uh, aditivi esențial trebuie totuși permis și începește mentolul, țigările mentolate. Cred că acestea uh, sunt uh, adesea alese mai degrabă de către consumatorii mai în vârstă. Ele nu sunt la fel de atrăgătoare pentru generațiile tinere, așadar cred că mentolul ar trebui exclus din uh, domeniul de aplicare al directivei. Însă, în ce privește vânzările la distanță, vânzările online, aici eu am o opinie diferită. Cred că acestea ar trebui, ar trebui să existe o procedură prin care eh, Cred că această procedură ușurează eh, ca tinerii să se apuce de fumat, deci sunt împotrivă. Apoi, în ce privește avertismentele de sănătate, am eh, avut înainte acele avertismente mixte, text și imagine, și, dar nu cred că ar trebui să standardizăm 100% toate pachetele, pentru că asta Uh, merge împotriva ideii uh, de piață unică. Acum începește produsele care contin, uh, conțin nicotină. Sunt de acord cu doamna Hanslick. Cred că toate produsele ar trebui să intre în area de aplicare a directivei 83 pe 2001. Cred că toate acele produse ar trebui de asemenea să fie legate de, un, de o vârstă limită care să-ți permită să le cumpere. Uh, la articolul 14 s-au făcut multe amendamente. Nu am timp să le analizez pe toate în detaliu, dar cred că ar trebui să fie permisă oarecare flexibilitate în legătură cu ce produse pot fi uh, împachetate și cred că ar trebui să încercăm ca aceste pachete să le facem cât mai mici, astfel încât să fie cât mai puține uh, Uh, țigări într-un pachet. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Voi invita Comisia să ne ofere perspectiva sa asupra amendamentelor și pe aceea invit pe doamna Hanslick. Doamna, a, ah, și doamna Roitova dorește să contribuie. Mă scuzați, nu v-am văzut pe lista vorbitorilor. Deci, mai întâi, uh, doamna Roitova. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Nu invidiez pe raportoarea noastră, pentru că este o sarcină foarte importantă. Sunt multe amendamente care sunt în contradicție și care, unele cu celelalte, și care ne vor diviza uh, la votul din plenară. Sunt uh, medic și nu veți fi surprinși că am o poziție foarte clară în legătură cu acest regulament și anume ce ar trebui să reglementeze. Și ca membru al Comisiei IMCO, uh, cred că într-adevăr, toate afirmațiile înșelătoare, reclama înșelătoare, uh, toate acestea ar trebui să fie eliminate, însă asta trebuie să fie principalul uh, scop. Însă, să nu uităm că toți am fost de acord că obiectivul acestei directive este să lupte cu fumatul, deci oamenii să nu se mai apuce de fumat. Așadar, Uh, pasul făcut de comisie este uh, cel corect. Dacă comisia dorește să descurajeze tinerii de la fumat, nu vom putea să influențăm uh, fumătorii și opiniile lor legate de fumat. Vorbesc de fumătorii pe termen lung. Pe aceștia nu îi vom influența cu modul în care reglementăm etichetarea sau dimensiunile avertismentelor de sănătate și așa mai departe. Dar ar trebui să creăm toate condițiile pentru a descuraja tinerii să devină fumători. Și asta include țigaretele de tip slim, pentru că uh, ele dau impresia că n-ar fi așa de nocive pentru că sunt mai mici, mai subțiri, uh, ceea ce e fals. Deci da, cred că țigările nu ar trebui să fie atrăgătoare, uh, ar trebui să aibă o, un, să arate în mod cât mai uniform. Nu o să mai repet ce s-a spus, dar în ce privește valoarea de risc, cred că în loc de impresii personale, ar trebui să folosim uh, datele științifice și dezbaterea arată că există opinii diferite în legătură cu cât de departe se poate merge. Există exemplul surprinzător al Australiei. Da, acolo decizia a fost mai ușoară pentru că uh, ei nu au 27 de state membre care trebuie să cadă de acord și plus de asta sunt o țară cu numai 22 de milioane de oameni, dar în ciuda acestui lucru să nu uităm că există studii și întrebarea care se pune este dacă aceste studii nu sunt cumva unidirecționale, adică dacă sunt suficient de neutre. Comisia ar trebui să specifice în mod clar sursele pe care le-a folosit, sursele de informare. De ce Comisia consideră că uh, uh, un lucru sau altul crește atractivitatea țigărilor sau că un, un lucru este mai nociv decât altul și mai departe. Deci ar trebui să cunoaștem sursele științifice pe care s-a bazat când face aceste afirmații. Dar dați-mi să mă refer acum și la un alt uh, subiect. Uh, industria tutunului investește în, în dezvoltare și foarte curând se pare că vom avea țigări care vor putea să elimine ele însele substanțele cele mai uh, uh, cele mai nocive care sunt produse în timpul arderii tutunului. Și asta ar însemna că atunci fumătorii pasivi nu vor mai fi expuși acestor substanțe nocive. Asta ar fi o revoluție și dacă se dovedește că o astfel de reacție chimică poate elimina aceste substanțe, atunci ar trebui să monitorizăm acest uh, lucru foarte uh, strâns. De aceea am, sub, am, am uh, depus, mă scuzați, amendamentul meu privind impactul asupra uh, fumătorilor pasivi, pentru ca acest tip de informație să fie oferită de către companii de asemenea. Și noi ar trebui să monitorizăm acest lucru. În, într-o măsură, într-o oarecare măsură, știu că sunt uh, medici care le recomandă pacienților lor care sunt fumători răiți să își schimbe obiceiul și să treacă la produse mai slabe și asta ar putea crea o altă problemă uh, a modului în care oamenii sunt informați în legătură cu efectele fumatului. Sunt de acord că ar trebui să eliminăm reclama pentru, la produsele la tutun, deci nu doar pentru țigări, ci pentru toate produsele de tutun, dar dacă suntem atât de stricți, nu vom permite ca astfel de noi inovații, și sigur, trebuie să rămâne să se dovedească că acesta e efectul real, deci să nu creăm suficient spațiu pentru ca astfel de noi produse să poată fi Uh, promovate și aș vrea să știu opinia Comisiei de ce Comisia care a fost informată de industrie în timpul consultărilor, de ce Comisia nu ia în uh, calcul această alternativă că astfel de noi tipuri de țigări vor putea fi uh, vândute țigări care nu vor avea efecte atât de negative, atât de nocive asupra altor oameni. Și cum să ne ocupăm de uh, reclama pentru aceste noi produse. Președintele, mulțumesc pentru intervenția foarte bine informată. Domnul Borisov, în cele din urmă. Da, domnule președinte, dragi colegi, problema cu care ne confruntăm este una complexă și are legătură cu sănătatea publică, cu dreptul consumatorilor de a avea acces la produse pe piață, locurile de muncă generate de industrie și mai departe. Ce trebuie să știm este că uh, avem nevoie de o, un echilibru între toate aceste aspecte și uh, să vedem dacă uh, textul propus de comisie previne, împiedică oamenii să se apuce de fumat. Aș vrea să mă concentrez pe amendamentele pe care le-am făcut. Domnule Borisov, vă rog să citiți mai încet, pentru că citiți mult prea repede și interpreții nu pot. Bun. Așadar, primul punct se referă la țigările mentolate. Țigările mentolate nu ar trebui să fie uh, discutate în același cadru cu celelalte produse de tutun. Mentolul a fost folosit uh, din 1924 în produsele de țigări. Deci asta înseamnă că este un, uh, un produs tradițional. Și uh, pe cale de consecință, interzicerea țigaretelor menturate ar avea efecte negative asupra consumatorilor. Mai întâi, ar reduce uh, gama din care pot să aleagă pe piață și produsele cu care sunt obișnuite. În al doilea rând, asta ar duce la crearea de țigări contrafăcute, mentolate, care sunt mult mai uh, periculoase. Al doilea comentariu se referă la țigaretele de tip slim. În această propunere, Comisia Europeană uh, spune că slim sunt uh, țigarete de, până, de diametru 0,7 mm. Asta e, uh, de centimetri, mă scuzați. Asta este uh, uh, înșelător. Cred că ele nu sunt mai negative decât alte țigări și interzicerea lor ar fi nepotrivită. Sigur că a denumiri precum slim, ultra, light, light și mai departe nu ar trebui permise, dar nu ar trebui să interzicem toate țigările ar trebui să avem etichetarea potrivită în care să se spune că toate țigările sunt la fel de nocive, indiferent de dimensiune. Ce privește trans, vânzările transfrontaliere, sunt de acord că dezvoltarea comerțului online este o bună modalitate de a dezvolta economia europeană. Însă, când vor, e vorba de produse de tutun, situația e diferită, pentru că nu există niciun mecanism în care să verifici vârsta cumpărătorului și nici dacă produsul este uh, adevărat sau falsificat. Deci, cred că pentru moment ar trebui ca aceste vânzări transfrontaliere să fie interzise. Dragi colegi, sunt de acord că sănătatea publică este lucrul cel mai important, însă realizarea acestui scop n-ar trebui să afecte și să distorsioneze, afecte și să distorsioneze uh, piața unică. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile tuturor. Și acum dau cuvântul domnului Smichel pentru a răspunde. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Bine ați venit la comisia noastră și vă dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, am dorit să mulțumim raportorul, raportoarei, raportorilor din umbră și celorlalți uh, membri ai comisiei pentru comentarii, pentru întrebările puse. Din păcate, domnul Ris uh, este în continuare la audiera din Comisia ENVI, tocmai de aceea le înlocuiesc eu astăzi aici. Aș dori să mă concentrez asupra patru puncte. Etichetare, țigaretele uh, slim, țigaretele electronice și așa mai departe. În pachetele și etichetarea dovezile, din punctul nostru de vedere, sunt clare, dovezile științifice. Cu cât imaginile sunt mai mari, cu atât efectele lor sunt mai mari. Noi ne-am gândit ca uh, suprafața de 75% să fie o abordare echilibrată, în același timp ambițioasă și în acest context vă aduc aminte că mai multe state membre deja astăzi au uh, trei limbi uh, oficială și avertismentul uh, referitor la riscurile pentru sănătate de pe spatele pachetului țigărilor ocupă 65% deja din spațiu și acest lucru a fost acceptat de Curtea Europeană de Justiție, deci nu putem veni cu o propunere mai puțin ambițioasă. Um, diferite cercetări din Canada au arătat că 75% sau mai mult duce la rezultate mai bune din punct de vedere statistic și propunerea noastră lasă suficient spațiu companiilor pentru a-și folosi propriile nume ale societăților și așa mai departe. Al doilea punct, țigările slim. Din nou, studii științifice au demonstrat că pachetele Uh, chiar și elementele de design și forma pot înșela consumatorii și consumatorii potențiali, uh, sugerându-le că riscurile ar fi mai reduse pentru sănătate. Acest lucru este mai ales relevant pentru țigările slim și pentru uh, pachetele respective sub forma unui uh, ruj sau diferite pachete promoționale pe care le puteți primi pe gratis din partea unor uh, companii, doar dacă spuneți că sunteți o femeie și aveți mai mult de 18 ani. Veți primi acasă gratuit pachetul uh, respectiv și dacă mai numiți o prietenă și ea va mai primi un pachet gratuit. Este evident că, sunt, că țintele acestor, uh, acestor țigarete slim sunt tinerele. Dacă priviți acest pachet, lucrurile sunt evidente. Este evident în plus că aceste țigarete slim sunt asociate cu feminitatea și cu eleganța și uh, consolidează această credință, această idee că ar fi mai puțin periculoase. Ei bine, nu este adevărat. Conform ultimului Eurobarometru din 2012, țigările slim sunt percepute ca fiind mai puțin dăunătoare de tineri mai mult de tineri decât de adulți. Și nu în ultimul rând, a avut loc o creștere importantă a vânzărilor acestor țigarete slim în ultimii ani. Din, în, ca volum, din 2006 până în 2011, cre- creșterea a fost de 42% pe o piață în scădere. Deci este important să trecem la acțiuni. Acum, al treilea punct, reglementarea ingredientelor. Comisia a, a propus interzicerea produselor cu arome caracteristice, de exemplu cu aromă puternică de mentol sau altele. Am propus acest lucru pentru că știm și studiile ă, științifice ne-au confirmat că aceste produse sunt mai ales atractive pentru tineri și de fapt ușurează um, începutul fumatului și vedem că tot mai multe arome, uh, vanilie, uh, ciocolată, cireșe sunt folosite pentru țigări. Există și anumite capsule integrate cu arome integrate în filtre și um, partea de piață a, țigă, a țigărilor mentolate este tot mai mare în multe state membre și dovezile pe care le, le avem la dispoziție ne arată că um, aceste țigări Uh, duc la un număr tot mai mare de experimente făcute cu țigări de către tineri și am văzut că aromele au un rol tot mai mare pentru ca tinerii să se apuce de fumat în comparație cu alte grupe de vârstă. Și produsele cu anumită aromă, din nou, pot înșela în legătură cu pericolul reprezentat de aceste țigări. Și, în ultimul rând, aș dori să vă avertizez împotriva riscului de a prevedea câteva derogări pentru arome așa numite tradiționale sau care sunt percepute ca fiind tradiționale. Americanii au încercat uh, exact același lucru. Au avut aceeași propunere ca cea a Comisiei Europene și au ajuns la Organizația Mondială a Comerțului, unde au pierdut pentru că, conform dreptului internațional, nu poți discrimina o aromă sau să tratezi mai favorabil o aromă decât în comparație cu altele. Toate trebuie să se bucure de același tra- tratament. Al patrulea punct, uh, țigaretele electronice. Trebuie să clarific un punct pentru că cred că dorința noastră nu a fost bine înțeleasă. Comisia Europeană își dorește ca aceste produse, uh, țigările electrice, să se afle pe piață. Dorim să ajutăm consumatorii să se oprească de, din fumat, nu dorim să interzicem aceste produse, ele însă trebuie să fie sigure, trebuie să fie eficiente și să aibă o bună calitate. În momentul în care ne-am gândit care ar, uh, ar fi cel mai bun cadru de reglementare pentru aceste procese, ne-am întrebat cum putem uh, să fim siguri că aceste țigărete sunt sigure? Cum ne putem asigura că au succes în procesul de a te lăsa de fumat și apoi cum ne asigurăm că nu devin uh, produsul prin care tinerii vor începe să fumeze? Nu știu dacă știți acest lucru, însă în urmă cu două zile a fost prezentat un studiu guvernului din Franța care arată că 62, 64% a tinerilor între 12 și 18 ani nu au fumat, dar au încercat deja o asemenea uh, țigaretă electrică. Deci ceea ce era adevărat în trecut când aceste țigări electrice erau folosite doar pentru a te lăsa de fumat, nu mai este adevărat și temerile noastre sunt confirmate. Au devenit produse foarte interesante pentru tineri și trebuie să facem ceva în privința lor. Trebuie să fie supuse unui bun cadru de reglementare și considerăm că am găsit răspunsurile potrivite în legislația farmaceutică. Drept urmare, am propus ca toate aceste țigări electrice care au un prag de nicotină un peste care merg cu un, uh, nicotina peste anumit prag în uh, legislația farmaceutică. Pragul se orientează uh, la în funcție de produsele care conțin nicotină și care ajută deja la lăsatul de fumat. Acestea deja trebuie să respecte legislația farmaceutică și considerăm că la fel trebuie să se întâmple și cu țigaretele electrice. Apoi s-au făcut câteva comentarii referitoare la limitarea afișajului și suntem de acord. Toate aceste măsuri sunt foarte bune pentru a descuraja tinerii de a se apuca de fumat, însă considerăm că ele ar fi mai bine reglementate conform principiului subsidiarității pe plan național. Acum, produsele noi de tutun. Știm foarte bine că se creează noi produse, industria tutunului spune că acestea ar fi mai puțin dăunătoare. Am um, avut diferite întâlniri cu actorii din industrie și în propunerea noastră spunem că aceste produse noi de tutun pot intra pe piață, însă dorim să aducem aminte Parlamentului propria sa decizie din 2001 care uh, ne, care ne impune să fim atenți cu publicitatea înșelătoare făcută acestor noi produse, care ar fi mai puțin dăunătoare, pentru că ele pot deveni o portiță de intrare din nou pe piață. În concluzie, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați uh, muncit atât de mult pe acest dosar. Colaborăm cu plăcere cu dumneavoastră pe viitor și vă răspundem la orice întrebări pe care le-ați avea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că v-ați ocupat atât de clar de toate aceste puncte. Am, uh, nu mai avem foarte mult, nu mai avem timp la dispoziție. Domn președinte, mulțumesc interpreților. Și doamna Hanslick, da, trebuie să încheiem acum, însă ați avut o prezentare foarte cuprinzătoare la început. Știu că lucrați la redactarea amendamentelor de compromis. Următoarea întâlnire este programată pe data de 18 iunie, când vom adopta această propunere. Doresc să vă urez noroc pentru a adopta această propunere. Sunt sigură că veți ține seama, veți ține seama de cuvintele comisiei. Suspendăm ședința, ne reîntâlnim la ora 15. Vom discuta uh, un raport din proprie inițiativă referitor la publicitatea înșelătoare. Vă mulțumesc!